Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you... domnule, și domnilor, vă invit să luați loc pentru a începe audierea. Avem niște experți extraordinari și dorim, suntem nerăbdători să-i, să ascultăm și apoi să fie destul timp și pentru discuția cu membrii Parlamentului. Uh, vă urez bun venit aici la Parlamentul European, mă adresez mai ales vizitatorilor. Știu că e penurie de scaune, de locuri în sală. Îmi pare rău că nu avem o sală de mai mari dimensiuni, dar uh, există oameni interesați care urmăresc uh, transmisia pe internet și le mulțumesc. Avem și în ASP 3G2, avem o cameră specială unde se poate asculta reuniunea și sigur pe internet uh, oriunde. Și îmi pare bine să vă anunț că audiența noastră pe internet crește. Și oricum, sigur că pe arhiva online a Parlamentului, discursurile invitaților vor fi înregistrate pentru posteritate, deci puteți să uh, le ascultați și ulterior. Vor fi și copii ale slide-urilor pe uh, site-ul internet al Parlamentului. Nu știu dacă tehnologia ne permite, le permite celor care ne urmăresc pe internet să vadă și ei slide-urile, dar oricum le vor putea descărca ulterior. Și vă mai spun tuturor Că sigur avem și uh, știrile noastre ale comisiei și există copii în spatele uh, sălii, dar oricum vă puteți înscrie pentru a primi buletinul de știri pe internet ca să știți uh, dinainte mm, care vor fi subiectele noastre de discuție. Bun, asta ar fi introducerea din partea mea și vreau să urez bun venit uh, celor opt experți invitați uh, care vor sosi dintr-un moment în altul și mai ales lui Marc Tarabella, care este raportorul comisiei noastre eh, pe eh, cele două directive clasice, cum le numim acum, eh, denumirea e cam de modă veche sau directiva e cam de modă veche, dar sper că va fi modernizată directiva, directiva pentru utilități. E vorba de două audieri pe care le organizăm în această săptămână, pentru că și domnul Juvan, raportorul nostru pentru directiva privind concesiile, va Uh, participa mâine la alta audiere și au entuziaști vor putea de asemenea să participe începând de la ora 9 când vom avea audierea pentru concesii. Deci ideea acestor audieri este de a aduce împreună cât mai mulți uh, actori interesați cu putință ca să vorbim despre reforma care se întrevede, să aflăm uh, ce cred ei și să avem un schimb de opinii cu membrii Parlamentului și, până la urmă, să ne ajute pe noi și pe raportori în, a da un răspuns propunerii comisiei. Dar doream doar să spun în acest context, să vă reamintesc și faptul că și comisia a pregătit un an și jumătate pregătindu-se pentru acest moment. Am uh, monitorizat uh, achizițiile publice în statele membre, Haide Rule, uh, va interveni și dânsa din partea verzilor, va interveni mai târziu. A fost raportare pe două rapoarte din proprie inițiative, am mai avut o audiere, o audiere publică deja, întâlniri cu parlamentele naționale. Deci suntem pregătiți până la urmă și uh, probabil putem spune pe drept cuvânt că am influențat uh, și reforma ca urmare a activității noastre. Cred că e important să subliniem acest lucru, că ne reflectă bine activitatea și mulțumesc tuturor uh, grupurilor politice pentru modul în care am conlucrat. Practic, suntem uh, niște exemple uh, pentru modul cum poate conlucra uh, un Parlament. Bun, aceasta a fost doar o introducere pentru o prezentare generală. Vom avea două părți în audierea noastră. În primul rând ne vom concentra pe dimensiunile strategice ale achizițiilor publice, mai ales cu criterii ecologice și sociale în practică și sunt foarte importante. E foarte important acest ultim cuvânt pentru că noi aici facem legi dar important, până la urmă, este cum sunt ele aplicate la fața locului. Și uh, o a doua parte, flexibilitate și uh, siguranță juridică. Deci, acestea sunt temele, cele două teme principale pe care ne vom concentra. Sigur, sunt invitați pentru fiecare parte, îi voi uh, prezenta imediat, dar uh, toate aceste detalii și CV-urile invitațiilor sunt disponibile în dosarele de la intrarea în sală. Deci nu voi intra acum în detaliu și voi da cuvântul lui Mark Tarabella pentru o introducere, pentru a intra puțin în detaliu, uh, să vedem contextul discuțiilor de astăzi. Tarabella, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, domnilor și domnilor, mă onorează faptul că mă aflu astăzi aici Eh, bine, din păcate sunt puțin separat de președinte, dar din motive de vizibilitate, dar vreau să vă spun că e, după cum știți, un dosar eh, emblematic și foarte important. E vorba de una din cele 12 măsuri far, ca să spun așa, inițiate de domnul Barnier, domnul comisar Barnier, ca eh, piața internă să funcționeze mai eficient, achizițiile publice, cu o serie de provocări și, credeți-mă, că există și entuziasm, dar și experiență din partea mea, experiență, sigur, uh, pentru că sunt un responsabil într-o autoritate locală și nu uit de unde vin și sunt foarte atent și la puterea de achizi- puterile de achiziție, uh, pentru că organele de achiziție, până la urmă, dețin puterea de a impulsiona uh, achizițiile publice și apoi și uh, lumea afacerilor e foarte importantă, mai ales redresarea de care se lovește atât redresarea economiei atunci când se spune că în perioada de criză uh, achizițiile publice reprezintă 19% din PIB-ul Uniunii Europene să facem astfel încât piața internă să fie mai eficientă și asta vrem să facem împreună. Dar uh, o schimbare a regulilor uh, întotdeauna aduce o situație de insecuritate. Că directivele 17 și 18 în 2004 încă nu toate au fost transpuse în dreptul național și nu toate statele membre au, le-au aplicat. Dar se spune deja că se vor schimba lucrurile. Iată că apar uh, reacții mm, care nu trebuie să ne împiedice să ratăm obiectivul și anume simplificarea procedurilor, clarificarea acestora, dar și eficientizarea lor pentru ca achizițiile publice să respecte nevoile societății. Sigur, în prima parte, după cum tocmai s-a spus de domnul Harbour, vom vorbi mai ales de criterii de mediu, de criterii sociale. Acum nu voi face comentarii pentru că am publicat un document de lucru pe care l-am transmis încă de acum mm, circa trei săptămâni criteriile de mediu sunt destul de prezente în propunerea de directivă, clauzele sociale, sigur trebuie încercat să facem progrese aici, pentru că astăzi ele se limitează la persoanele handicapate care trebuie inserate pe piața muncii, dar trebuie mers încă și mai departe. Sigur, e complicat că nu există etichete, dar experții invitați astăzi cu care deja m-am întâlnit, cu mulți dintre ei, pentru că unul din principiile mele este să mă întâlnesc cu toți, toate părțile implicate, care doresc, desigur, uh, o jumătate de oră, nu mai mult. Dar e una din regulile pe care eu le respect și care cred că trebuie respectate. Și e foarte interesant să procedăm așa, deoarece ecourile de la fața locului, experiențele diferite, se concentrează pe anumite teme și vom vedea în partea a doua, simplificarea trebuie încercăm să facem simplificarea și este totuși o provocare, pentru că trebuie să admitem că proiectul pe care l-am primit din partea Comisiei chiar înaintea Crăciunului nu ne îngrijorează, pentru că totuși trebuie să salutăm că faptul că reprezintă un progres. Și cred că asta e, asta e opinia majoritară, dar totuși un document complicat, mai lung decât directivele anterioare, care intră foarte în detaliu adesea, deci trebuie să încercăm să ne atingem obiectivul cu toate acestea și în anumite momente să și uh, modificăm propunerea comisiei. Dar sigur că și uh, audierea de astăzi ne va ajuta. În final mai spun că în ce privește regulile față de anumite noutăți, mă gândesc la autoritatea națională despre care se vorbește. Uh, cu fiecare întâlnire pe care o am, revine acest subiect, nu contează de statul membru. Și apoi, interesul unei audieri ca aceea de astăzi este tocmai de a avea și uh, experiențe, uh, de a pune întrebări. Bun. De aceea mă limitez acum la, această, la aceste remarci introductive. Poate că voi vorbi și în încheiere, dar interesul uh, reuniunii de astăzi este tocmai să putem să avem un schimb de opinii, să ascultăm atent pe cei de la fața locului, pe cei care reprezintă atât autoritățile publice, cât și întreprinderile și mai ales IMM-urilor IMM-urile uh, care dorim să participe mai mult la uh, uh, achizițiile publice, dar și reprezentanții autorităților juridice care adesea sunt sesizate cu acțiuni în justiție. Asta spuneam împreună cu președintele Adineaur, să găsim un echilibru între simplificare și noile criterii care permit mai mult spațiu pentru inovare, dar și în paralel securitatea și siguranța juridică pentru ca să nu deschidem ușa unor situații nesigure care generează frustrări și întârzieri în muncă și deci o situație ineficientă atât pentru autoritățile publice cât și pentru întreprindere. Deci să încercăm să facem progrese, să îmbunătățim situația. Oricum, mulțumesc deja tuturor invitațiilor de astăzi care ne vor aduce explicații utile legătură cu dosarul acesta care uh, totuși trebuie admis că este unul complicat. Well, thank you. Thank you very much, Mark, for your, your energy. Îți mulțumim, uh, Marc, pentru uh, prezentarea ta foarte energică a acestui dosar. Haideți să trecem la primul grup de prezentări. Fiecare vorbitor are aproximativ 10 minute, uh, au un cronometru în fața lor și le-am spus că trebuie să se asigure că vor respecta timpul, astfel încât să avem timp pentru discuții. Aveți uh, biografia fiecărui vorbitor, deci uh, o să fac rapid introducerile. În primul rând, Gianluigi, doctorul Gianluigi Albano, care este șeful uh, Departamentului de Cercetare și Dezvoltare la CONSIP, Agenția Italiană de Achiziții Publice, și el va vorbi despre schimbarea regulilor jocului, implicațiile um, regândirii obiectivelor, costurile și beneficiile procedurilor de achiziții publice. Uh, ne va prezenta strategiile, uh, strategiile de achiziții publice utilizate în Italia. Am să-i dau cuvântul. You can hear me? Yes. Da. Thank you. It's a great privilege to be... Mulțumesc. E un mare privilegiu de a fi astăzi aici. Mă numesc Gianluigi Albano și uh, sunt șef de cercetare și dezvoltare pentru autoritatea, Agenția Italiană pentru Achiziții Publice. Uh, e, ține de Ministrul Finanțelor, s-a înființat acum vreo 15 ani cu misiunea de a susține administrația publică italiană. Una din principalele zone, domenii de activitate este uh, punerea în aplicare a programe, a, de programe pentru raționalizarea cheltuielor publice în bunuri și servicii. Unul din uh, motivele pentru care mă aflu astăzi aici. CONSIP se numește autoritatea aceasta care joacă un rol central în arhitectura uh, sistemului de achiziții publice din Italia. Uh, de exemplu, este cea care dă uh, contractele cadre naționale, obligatorii pentru autoritățile centrale și voluntare pentru autoritățile locale. Dar avem și un impact indirect asupra comportamentului, modului cum operează autoritățile locale, pentru că ele trebuie să respecte uh, criteriile noastre de calitate. Și atunci când CONSIP a primit misiunea de a uh, aduce, de a acumula într-o anumită măsură cererea publică, a fost clar pentru toți că problema achizițiilor publice devenea din ce în ce mai complexă astfel încât a existat nevoia clară <clears throat> de a adăuga cunoștință în plus la cele tradiționale în uh, domeniul achizițiilor publice. Deci uh, au, au, au fost aduși și economiști în agenție pentru că, mai ales atunci când e vorba de cumularea cererii publice, numărul de dimensiuni noi care apar um, înseamnă că trebuie o gândire economică de asemenea Mm. Uh, un și în legătură cu contractele naționale, de exemplu, trebuie văzut exact cum trebuie acestea întocmite, cum trebuie stabilite regulile, uh, cum să împiedici uh, practicile ilegale între participanți, distorsionarea competiției. Sigur, am fost consiliați și în legătură cu alte dimensiuni, cu contractele publice implică de asemenea și programul de uh, comercializare de emisii de dioxid de carbon. Oricum, noi avem un rol important uh, în uh, arhitectura procesului de achiziții publice. Și asta s-a și întâmplat de când în perioada recentă am întreprins un proces de modernizare a sistemului și noi <clears throat> încercăm uh, să atingem obiective din ce în ce mai uh, largi, mai extinse, un sistem de achiziții publice care înainte era uh, bazat doar pe un set de alegeri foarte îngust, deci prețul cel mai mic, acum se dorește de la acesta să, ajunge, să se ajungă la un sistem cu criterii mult mai extinse în care să ținem cont de diverse posibilități de diverse niveluri de calitate și oferte financiare. Dar totuși consider uh, eu că principala provocare, și a spune principala inspirație până la urmă, e să trecem de la ce numim noi uh, valoarea corectă pentru bani la ceva ce aș defini eu valoarea socială corectă pentru prețul corect. Cu cel puțin trei piloni în plus care devin din ce în ce mai mult probleme sensibile în rândurile cetățenilor. Deci, uh, inovare, guvernanța pieței și asta înseamnă în practică faptul că noi avem un set mai extins de oportunități, dar în același timp crește și complexitatea misiunii pe care uh, ne-am asumat-o. Deci trei pilori, sustenabilitate, guvernanța pieței și inovare. Una din principalele misiuni ale noastre este că dacă dorim să extindem uh, setul de uh, actori implicați în întocmirea contractelor publice, dacă ne gândim uh, uh, nu doar la părțile contractante, trebuie să ne gândim și la externalizare și când uh, vine vorba de externalizare, fie că e vorba de uh, nivel domeniul mediului sau de tipul de absorpție, ceea ce știm noi este că există un element subiectiv uh, întotdeauna care intervine în, în argumentele pe care le luăm în considerare. Deci când vorbim despre aspectele de mediu, uh, în, în multe cazuri se întâmplă că nu uh, se pot separa, se pot separa anumite beneficii publice de cele private, dar în același timp știm că e necesar să avem o perspectivă mai, pe termen mai lung care câteodată intră în conflict cu o uh, stabilire rațională a bugetului. Iată, o posibilă sursă de îngrijorare. O alta ar fi că uh, întotdeauna când uh, achizițiile publice sunt descentralizate și fragmentate, e diferit pentru micile autorități să insiste destul asupra beneficiilor sociale, pentru că ele joacă un rol mic și destul de neînsemnat. Așadar, toate aceste aspecte intră în joc uh, în, în, pe întreg nivelul social și aceste aspecte devin mai subiective, nu doar pentru că nu putem să le evaluăm corect, dar și pentru că e partea misiunii autorităților contractante să uh, echilibreze în mod diferit aceste dimensiuni. Deci este unul din aspectele care trebuie privite uh, cu mare atenție, pentru că poate mm, să cauzeze apariția unor practici discriminatorii și să provoace încă și mai multe probleme și uh, nedumeriri în legătură sau suspiciuni în legătură cu uh, um, corectitudinea procedurii de achiziții publice. Deci, uh, Asta ar putea să ducă la o atitudine în care marile firme nu intervin în aceste licitații, ceea ce contrazice toată uh, ideea care stă în spatele pieței unice. Inovarea, cum spuneam, e unul din cei trei piloni pe care ne bazăm și aici sunt două provocări. În primul rând, ca să putem inova, noi trebuie să ne asumăm riscuri. Uh, cumpărătorii, din păcate, din domeniul public nu prea sunt uh, obișnuiți să-și asume riscuri. Deci trebuie să trecem la un sistem în care ei să-și asume riscurile, în primul rând, și în al doilea rând avem nevoie de proceduri flexibile, uh, pentru a găsi soluții inovatoare. Dar pentru a reuși așa ceva, noi ă, trebuie să nu punem atât accentul pe examenul ex-ante, și, să ne uh, mișcăm spre un examen ex post, care este o procedură inovativă oricum. Uh, competiția poate juca un rol, concurența poate juca un rol ca instrument de a atinge aceste obiective. Concurența trebuie redescoperită ca fiind un instrument de atingere acestor obiective și nu ca un scop în, uh, în sine. După cum ar spune orice economist de nedejde. Dar uh, concurența în domeniul achizițiilor publice este un, un subiect foarte delicat. Asta pentru că, în mod intrinsec, achiziția publică este o activitate repetată. Deci dacă ne limităm atenția uh, la un termen scurt, Uh, intrăm într-o zonă periculoasă. Noi dorim să păstrăm baza de aprovizionare intactă pe cât posibil de fiecare dată, deci trebuie să ne asigurăm că uh, furnizorii sunt dorniți să participe și astăzi și mâine, dar și poimine. Să ne asigurăm că ei se pot baza pe un proces just și echitabil, bazat pe criterii obiective sau pe cât de obiective posibil. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, există o concurență la nivelul licitației și la nivelul atribuirii uh, contractelor. Deci, punerea în aplicare a contractelor devine cheie pentru a respecta angajamentele și promisiunile luate la acel moment. Deci pentru a avea un nivel echitabil al uh, concurenței trebuie să înglobăm toate aceste dimensiuni, dimensiuni în același timp. Așadar, dacă mi îngăduiți că nu vreau să uh, zic că sunt concluzii doar după 10 minute de uh, discurs, că ar fi uh, prea mult, dar cel puțin să mă refer la niște puncte de plecare pentru discuții ulterioare. În primul rând, recunoaștem cu toții potențialul achizițiilor publice ca un sistem de reglementare flexibil care intră în contract cu sistemele de reglementare standard care sunt mult mai, mult mai discriminatorii și mai rigide în acest sens. Ne dorim să consolidăm legătura între uh, politicieni și uh, legiuitori și viața practică de zi cu zi. Pentru că uh, setul de instrumente pe care îl avem și de care dispun cumpărătorii trebuie extins, avem nevoie, cu cât este mai extins, avem nevoie de mai multe linii directoare, de asemenea, pentru a transpune normele acestea în practică. În al treilea rând, trebuie să recunoaștem că profesiunea aceasta de achiziții publice devine din ce în ce mai complexă, trebuie schimbate profilele, noi trebuie ca noi trebuie să oferim stimulente explicite pentru că toată lumea să-și asigure, să-și asume riscul și apoi dacă dorim să întrunim, să reîntrunim din nou și să discutăm aceste probleme uh, peste 10 ani, vom putea măsura în ce măsură noua directivă a fost eficientă. Deci avem nevoie de mai multe eforturi, din ce în ce mai multe eforturi pentru a putea măsura rezultatele tangibile. Mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much indeed. Mulțumesc ați respectat aproape eh, foarte strict eh, punctul. Oricum ne-ați dat un număr de indicații foarte eh, prețioase și pentru următorii vorbitori. Ați menționat problema durabilității și achiziții publice ecologice și mă bucură faptul că doamna Janet Meister Pritchard e alături de noi, e avocat, șefa programului pentru climă și păduri de la Client Earth. Domnia sa Uh, are, este expertă în achiziții publice durabile și a și publicat multe articole pe această temă, deci îmi face mare plăcere să vă urez bun venit și să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce credeți dumneavoastră uh, despre achizițiile publice dintr-o perspectivă ecologică și durabilă. Aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Sorry about that. Okay. Um, as was noted, Client Earth is... După cum probabil știți, Client Earth este un ONG uh, de mediu. Uh, eu și colegii mei suntem, de fapt, avocați. Și vreau, la începutul prezentării mele, să vă menționez uh, obiectivele cheie care se găseau în dosarul Parlamentului privind achizițiile publice, cele noi pentru mine. Durabilitate, claritate, simplificare și valoare. Am observat că în dezbaterea privind îmbunătățirea sustenabilității achizițiile publice, care este motivul pentru care suntem implicați și noi în dezbatere, ei bine, cei care poartă aceste dezbateri văd uneori aceste obiective ca venind în contradicție uh, unele cu celelalte. Și eu sper să vă arăt în prezentarea mea că e absolut esențial și este cu totul posibil ca aceste valori să fie respectate uh, împreună, ca ele să meargă mână în mână. Pentru că simplificarea și claritatea sunt absolut necesare pentru uh, a introduce politici mai durabile în domeniul achizițiilor publice. În uh, domeniul meu, tocmai asta vreau și eu, în domeniul juridic, claritate și simplificare, astfel încât legea să poată fi bun, bine aplicată în practică. Uh, Motivul implicării mele este acela că vreau să văd mai mult, o mai mare sustenabilitate și cred că uh, achiziții publice sustenabile au o valoare mai mare. Client Earth revizuiește în momentul de față propunerile comisiei, uh, gândindu-se la niște amendamente uh, posibile. Cadrul în care lucrăm este următorul. În primul rând, încercăm să identificăm principiile de bază pe care trebuie să le respecte și să le obțină legislația, să vedem care sunt uh, problemele uh, căutând uh, simplificarea și claritatea și evitând despățirea firului în patru, ne intrând în detalii și derogări și exemple, acestea sunt intenționate, sunt menite să furnizeze mai mare claritate, dar rezultatul poate fi uneori chiar contrariul. Care sunt principiile de bază? În primul rând, regulile europene se referă la cum anume să se facă achizițiile și nu ce să se achiziționeze. Pentru că achizițiile publice înseamnă, de fapt, că autoritățile guvernamentale cumpără lucruri de care au nevoie. Fiecare țară poate să decidă ce vrea să cumpere și să definească acest lucru. Al doilea principiu important, important mai ales uh, în legătură cu sustenabilitatea, obiectivele orizontale ar trebui să fie egale cu obiectivele funcționale. Eu mă gândesc la o dublă putere de cumpărare pentru achizițiile publice. Hai să luăm un exemplu simplu. Dacă o autoritate contractantă vrea să uh, cumpere hârtie reciclată, nu hârtie simplă, atunci nu doar cumpără hârtie, ci cumpără și uh, eficiența de utilizare a resurselor prin achiziția publică respectivă. Deci e un fel de dublă cumpărare și am pus aici mai multe exemple de uh, cazuri care au ajuns și în fața Curții Europene de Justiție, unde Curtea a uh, subliniat faptul că valorile, obiectivele orizontale sunt la fel de valoroase ca cele funcționale și au interpretat foarte larg um, lista de obiective care pot fi considerate obiective orizontale. Uh, al treilea principiu, cea mai bună valoare a banilor, adică cel mai bun randament economic. Niște achiziții publice mai durabile, cu valori uh, orizontale, sunt modalitatea cea mai randament, cea mai, cu cel mai mare randament de a utiliza banii. Acest uh, principiu este cerut de tratatele europene și de principiul integrării și este validat de asemenea prin planul de acțiune pentru un consum și pentru o producție mai durabile și achizițiile publice sunt un instrument important um, care să concretizeze valorile durabilității în Europeană. Apoi, un al patrulea principiu important este legătura cu subiectul. Uneori există confuzie în jurul acestui principiu, dacă este pro sau contra sustenabilitate. Cred că este foarte important să definești foarte clar și să înțelegi și să interpretezi lucrurile corect. Pentru că atunci când spui că vrei uh, obiective orizontale în achizițiile publice, Sigur că îngrijorarea este că poate să intre absolut orice în achizițiile publice și prin achizițiile publice să se reglementeze toate domeniile. Uh, poate unele domenii ar, fi, ar putea fi mai bine reglementate prin alte canale. Deci această regulă, legătura cu subiectul, este foarte importantă care să um, prevină uh, obiective orizontale care să includă elemente care nu mai au nicio legătură cu subiectul. Aceste reguli trebuie să fie foarte uh, clare și simple și să dea totuși o interpretare foarte vasă, vastă a element, tuturor elementelor care mm, sunt considerate a fi legate de subiect. Și apoi, ultimele principii de bază, transparența și protecția egală. Acestea sunt uh, principii cheie care doresc să îi protejeze pe ofertanți. Acest lucru este foarte important Uh, așa cum a spus și antevorbitorul meu, uh, trebuie asigurată egalitatea de tratament uh, și corectitudinea întregului proces care este deschis tuturor ofertanților care se califică și trebuie oferite aceleași oportunități, inclusiv dincolo de granițele naționale. Deci, simplificare și claritate pentru a ajunge la o mai mare durabilitate. Dacă vrem să ajungem la aceste obiective, trebuie să evităm complicarea regulilor. Aceste complicații apar atunci când nu se uh, respectă și nu se echilibrează principiile de bază atunci când nu se acordă aceeași importanță obiectivelor orizontale cu cele funcționale, um, atunci când nu se uh, acordă atenție regulii lega, legătura cu subiectul sau dacă această legătură cu subiectul este uh, interpretată mult prea uh, vast, în contradicție cu jurisprudența Curții Europene de Justiție și, de asemenea, și um, eșecul respectă, în respectarea principiilor de transparență și uh, protecție egală. Am putea să vorbim despre articolul 40, care se referă la specificații tehnice. În uh, dispoziția propusă, acest articol uh, recunoaște faptul că specificațiile tehnice pot să includă și obiective orizontale. Ba chiar și mai specific, textul de uh, Uh, propunere merge mai departe și spune că și procesele implicate în producția și altor uh, faze ale ciclului de viață pot fi incluse în specificațiile tehnice. Dar apoi, articolul 40 intră în foarte multe detalii care par a, fi, par a limita uh, specificațiile tehnice la obiective funcționale. Toate acestea se găsesc într-un singur articol, articolul 40, și e clar că sunt uh, niște inconsecvențe și um, cele două părți ale articolului nu uh, dau o, o claritate juridică, o certitudine juridică. La fel, la articolul 41 uh, se spune că trebuie să se acorde atenție legăturii cu subiectul ca regulă esențială pentru specificații tehnice și apoi articolul uh, Uh, sugerează că și um, anumite aspecte ale producției care țin de durabilitatea socială pot fi incluse ca și criterii de atribuire, dar nu ca și specificații tehnice. Din nou, o inconsecvență atunci când autoritățile contractante trebuie să decidă ce pot să facă. Deci cum uh, am putea să oferim o consiliere clară și simplă pentru specificațiile tehnice și pentru criteriile de atribuire? considerăm că totul ar trebui să fie definit de regula um, legătura cu și relevanța pentru subiect. Diferența dintre aceste două nu este determinată de substanța criteriilor, și anume dacă ține de producție sau de uz, dacă contribuie la obiectivele orizontale sau funcționale, sau dacă ține de durabilitatea de mediu sau socială. Diferența dintre specificațiile tehnice și criteriile de atribuire Uh, ține de funcția acestora în procesul de decizie. Sunt două instrumente care permit autorității contractante să achiziționeze și să, definițe, să definească ce vrea să cumpere și să aibă informațiile necesare pentru a putea lua decizia cea mai bună din punct de vedere al valorii. Uh, specificațiile tehnice sunt uh, cerințe absolute ale autorității contractante. Autoritatea contractantă spune, dacă nu poți să satisfaci aceste uh, cerințe, nu poți să intri în uh, licitație. Deci dacă o autoritate contractantă dorește să spună că vor, va cumpăra doar electricitate din uh, surse Uh, regenerabile ar putea să facă acest lucru, ar putea să decidă că acest lucru este atât de important uh, pentru um, aspectele climatice încât vor lua în considerare doar oferte care sunt bazate pe energie regenerabilă. Iar criteriile de atribuire vor fi cele care vor ajuta, vor permite autorității contractante să ia decizia între oferte atunci când uh, consideră punctele forte și punctele slabe, așa cum facem și noi în fiecare zi când cumpărăm ceva. Mm, deci, de exemplu, se pot acorda uh, puncte în plus pentru ofertă dacă energia vine din resurse regenerabile, dar nu ar fi o cerință. Așadar, în concluzie, am examinat propunerea și e foarte important ca pentru fiecare detaliu din propunere să ne întrebăm dacă ea îndeplinește principiile de bază. Dacă o face, atunci relația dintre principiu și dispoziția detaliată trebuie să fie clară. Și dacă nu, dispoziția nu îndeplinește un principiu de bază, atunci trebuie să vedem dacă este uh, util să existe dispoziția respectivă în text. Vă mulțumesc, președintele, vă mulțumesc că ați fost atât de clar în explicația dumneavoastră încât am fost puțin indulgent cu timpul, dar vreau să reamintesc uh, Uh, vorbitorilor că nu voi fi uh, neapărat la fel de indulgent dacă se mai depășește uh, timpul. În orice caz, vă mulțumim. Cred că ambele prezentări de până acum merg pe aceleași, pe aceeași linie. Acum vreau să vă prezint pe Veronica Nilsson, care este secretar confederal responsabilă de achiziții publice la Confederația Europeană a Sindicatelor și care ne va vorbi despre uh, integrarea criteriilor și considerațiilor sociale. Um, Dânsa are o experiență în domeniul sindical, care domeniul este foarte interesat de achizițiile publice, deci îi dau cuvântul. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să menționez întâi că ne-am adoptat poziția cu privire la uh, um, rețeaua de achiziții publice și ne vom referi la calitatea serviciilor și la rolul autorităților locale. Am văzut că ați primit deja documentul pe care l-am înaintat. Dacă vă interesează poziția noastră, puteți să îl citiți. Acum mă voi referi doar la integrarea criteriilor sociale. Este foarte dificil să vorbim despre așa ceva. Cum putem să definim aceste criterii? Cum le putem face operaționale? Este foarte important acest lucru pentru că nu putem să reglementăm tot prin uh, achizițiile publice. Punctul de pornire pentru confederația noastră este, sunt acordurile uh, de negociere colectivă. Companiile, adică să ne așteptăm de la companii să respecte legea. Deci, acest principiu pare a fi unul de bază, însă legea este încălcată adeseori. În propunerea comisiei, posibilitatea de a integra considerațiile de mediu și sociale rămâne la nivel opțional pentru entitățile contractante. Noi respingem această abordare și cerem Parlamentului să introducă obligații cu forță legală. Tratamentul legal al locului de muncă este fundamental. Instituțiile europene trebuie să asigure că cadrul pentru achiziții publice respectă to- toți termenii uh, și condițiile uh, de uh, legislația a muncii la locul de muncă. Trebuie de asemenea asigurată compatibilitatea între legislația europeană și uh, Convenția 94 a OIM, care stipulează condițiile conform cărora uh, contractele de achiziție publică nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât celelalte instrumente de negociere colectivă. Este nevoie de uh, reglementări cu privire la licitația publică pentru a asigura compatibilitatea cu legislația muncii. Condițiile de muncă nu pot fi verificate atunci când există o cascadă de subcontractare. Trebuie evitate acest extindere acestor lanțuri de subcontractare uh, Acestea pot deveni foarte lungi și complicate și uneori poate deveni imposibil pentru autoritatea contractantă să identifice uh, diferitele părți la uh, diferitele contracte de um, diferitele contracte semnate. Și astfel sunt um, identificate foarte greu încălcările uh, legislației muncii și ale uh, negocierilor colective. Deci, este nevoie de indicarea um, acestui lucru în legislație. Apoi, este uh, nevoie de introducerea unui sistem de uh, răspundere um, de răspundere solidară. Definirea uh, contractelor de atribu- criteriilor de atribuire sunt foarte importante, mai ales în ceea ce privește criteriile sociale. Uh, atribuirea pe baza costului celui mai mic este în uh, contradicție cu criteriile sociale. Având în vedere criza economică și măsurile de austeritate, riscurile ca și mai multe autorități să dea um, contractele ofertantului care oferă prețul cel mai mic sunt și mai mari și, de asemenea, există riscul ca să nu se mai țină cont de condițiile de mediu și uh, de criteriile sociale. Este importantă calitatea serviciilor și a locurilor de muncă. Doresc să vă ofer un exemplu din Danemarca. Costurile pentru uh, îngrijire la nivel local au fost delocalizate. Au fost făcute economii, însă s-a descoperit că diferența de costuri um, exista pentru că era, erau folosiți angajați uh, part-time sau care erau uh, uh, mai puțin calificați și nu erau nici plătiți pentru orele suplimentare. Totuși am avut și experiențe bune atunci când au fost incluse clauze sociale, asigurându-se că sunt, este respectată legislația muncii. Am primit exemple din uh, Copenhaga uh, atunci când erau respectate condițiile de pregătire pentru tineri și colegul meu este aici și vă poate oferi mai multe exemple de bune practici din Danemarca mai târziu. Încă un exemplu din Germania. Autoritățile publice care au ținut cont doar de preț uh, au generat o, o spirală descendentă în acest domeniu. Um, salariile au fost căzute și așa mai departe. Acesta a fost primul criteriu definit de Uh, comisie. Cel de-al doilea criteriu este criteriul um, ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic și aici este nevoie de o definire mai precisă. Conform comisiei, criteriile menționate includ calitate, caracteristici estetice și funcționale, criterii de mediu și caracterul inovator, dar nu se vorbește despre criteriile sociale. Deci, considerăm că directiva ar trebui să includă și aceste criterii. De exemplu, o autoritate locală într-o zonă cu mult șomaj ar putea um, introduce o clauză care ar putea duce la angajarea uh, unor mai multor oameni care nu au un loc de muncă de foarte mult timp. Trebuie luate în considerare uh, și criteriile de ocupare a forței de muncă și um, um, criteriile de angajare. De asemenea, introducerea costului de uh, costului pe ciclul de viață ar putea fi un criteriu. Externalitățile sociale nu sunt menționate aici însă. Considerăm că uh, condițiile grele de muncă, lipsa de investiții în pregătire au și ele costuri externe care trebuie luate în considerare. Prevederile cu privire la um, ofertele extrem de joase, anormal de joase, pot fi o metodă de a preveni abuzurile. Ofertantul trebuie să ofere dovezi că respectă termenii și condițiile contractelor de muncă. Totuși, defini, definiția din directivă trebuie consolidată. Apoi, trebuie specificat în contract că orice violare, orice încălcare a um, acestor condiții trebuie să ducă neapărat la excluderea de la contractul public. De asemenea, directiva vorbește despre Uh, satisfacerea caracteristicilor de mediu și sociale. Considerăm că uh, aceste etichete de mediu și sociale uh, sunt utile, dar singure ele nu sunt o garanție suficientă cu privire la condițiile de muncă și cerințele de mediu. Apoi, este nevoie de includerea unor standarde aplicabile care pot să fie specificate în oferte exemplu, standardele de calitate care, pot, calitate care pot avea un impact pozitiv asupra cantității de muncă și a condițiilor de muncă, mai ales atunci când sunt uh, incluse în acordurile colective. De asemenea, aș dori să specific, după cum știți, în directiv, directivă este prezentat un regim special pentru serviciile sociale. Acesta este binevenit, uh, trebuie să, uh, însă să se conformeze legilor naționale și uh, Um, legile naționale trebuie să se aplice și serviciilor sociale. Sper să termin la timp. Doresc să menționez ghidul Comisiei publicat în 2010. Este cel care ia în considerare criteriile sociale în achizițiile publice. Aici sunt, uh, scrise, uh, sunt înscrise câteva categorii, um, șansele de angajare, uh, Um, incluziunea socială, organizațiile uh, sociale și economice și alte criterii, dar mă voi opri aici pentru că cred că am spus deja ce a fost mai important. Și sper că m-am încadrat în timp. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Spot on 10 minutes. Mulțumesc că ați respectat la fix cele 10 minute. Și ați reușit să ne prezentați atâtea lucruri în doar 10 minute. Mulțumesc și în încheierea primei sesiuni Mă bucură să urez bun venit altui expert pe, în achiziții publice din Danemarca, pentru că, după cum știți, Danemarca are acum președinția rotativă a Consiliului European și guvernul danez s-a angajat în uh, examinarea publică a directivei de resort și Consiliul este prezent aici, deci e vorba de domnul Iacob Șarf care are foarte multă experiență în achiziții publice, e membru al uh, Camerei de Comerț daneze, dar anterior a fost uh, șef al portalului de achiziții publice din Danemarca, unul din cele mai bune exemple practice a modului în care Comisia dorește ca statele membre să îi respecte uh, recomandările pentru a îmbunătăți calitatea achizițiilor publice Uh, în statele membre, domnia sa, domnul Chart ne va vorbi dintr-o perspectivă a mediului de afaceri. Îi dau cuvântul pentru uh, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a vă vorbi astăzi pentru a vă împărtăși câteva experiențe și vederi ale noastre în legătură cu uh, achizițiile publice voi vorbi într-o perspectivă poate mai diferită decât colega mea din Suedia, dar uh, punctul de plecare ar fi în primul rând că eu provin dintr-o organizație de afaceri care reprezintă 17.000 de firme daneze, multe dintre care, datorită faptului că sectorul public în Danemarca este extins, uh, zi de zi au de face cu achizițiile publice. Uh, acesta ar fi punctul central al multor convorbiri actuale în Danemarca, așa nume. Putem avea un mai bun sistem de achiziții publice? Aș dori să încep prin a spune, în primul rând, că putem să fim cu toții de acord că IMM-urile se află în centrul discuției privitoare la uh, locuri de muncă și la creșterea economică în Europa și mulți din membrii noștri sunt IMM-uri. Uh, în al doilea rând, vorbind de achiziții publice, e foarte important să ne dăm seama că IMM-urile sunt extrem de vulnerabile. Dacă regulile sunt prea complexe, dacă costurile de participare sunt prea mari. Chiar în uh, vinerea trecută am, au uh, fost publicate rezultatele unui sondaj spunând că în medie o companie daneză trebuie să plătească 31.000 de euro pentru fiecare licitație și dacă aduni uh, toate licitațiile în coroane daneze ar fi cam 4,6 miliarde de uh, coroane daneze, în, în euro e încă și mult mai mult. Asta în primul rând pentru că regulile sunt foarte complexe, așadar când se discută aspectele de mediu și sociale ale achizițiilor publice și utilizarea strategică a achizițiilor publice, e foarte important de spus că deja avem reguli foarte complexe și deja sunt multe poveri, mai ales pe umerii IMM-urilor. Și dacă se dorește crearea mai multor locuri de muncă, atunci nu acesta e modul corect de a proceda, și anume nu trebuie introdusă nouă propunere pe care dacă a citit-o bine are 100 de pagini fără anexe și încerc să mă gândesc la unii din membrii Camerei de Comerț daneze care nu au în mod necesar diplome de drept sau au foarte mulți consilieri juridici care să se ocupe de uh, licitații, de participare la achiziții publice. Și când uh, vedem care e cadrul legal, noi credem că pentru cadrul juridic, uh, majoritatea cadrul juridic deja există și funcționează. Mă voi referi imediat la acesta. La fel și pentru achiziții publice sociale, la fel ca și cele de mediu. Dar uh, văzând propunerea din fața ochilor noștri, din partea Comisiei, sigur cu tot respectul cuvenit, e un dezastru. Dacă e vorba de achiziții uh, publice ecologice, cred că e recunoscut faptul că Danemarca e una din țările care au avut un rol foarte activ în uh, ecologizarea, ca să spun așa, achizițiilor publice. E o parte integrată a achizițiilor publice în Danemarca, deja aspectul de mediu. Sigur, putem să facem mult mai multe încă. Dar haidem cum am realizat atâtea. În primul rând, printr-o abordare uh, de genul a identificării a ceea ce este fezabil sau nu, la nivel local, regional, ce se poate face și pentru a nu se falsifica uh, procesul și nu este un proces de sus în jos, ci invers. Și cred că ăsta e cazul în majoritatea țărilor care au făcut uh, cele mai multe în domeniul uh, ecologizării. Și ne-am concentrat pe următoarele uh, parteneriate și acum avem un parteneriat național pentru la care participă toți actorii implicați, guvern, organizații, autoritățile contractante, ONG-urile, într-un parteneriat național în legătură cu promovarea ecologizării achizițiilor publice și de cel mai multe ori ne confruntăm uh, de, uh, liniile, cu liniile uh, directoare și transformarea acestora în uh, unelte. Dacă vedeți diagrama, anul trecut acest consorțiu pentru ecologizare a solicitat autorităților uh, organismele de achizițiile care sunt barierele în calea ecologizării. Dacă vedeți primele trei bariere, linii uh, directoare mai bune, mai multă atenție din partea managementului de vârf, mai, o mai bună cunoaștere a produselor. Uh, deci nu e vorba de uh, solicitări uh, inovatoare, de nouă legislație, cereri din partea Europei de programe ecologice, așa ceva, uh, așa ceva nu vedem aici. Deci, venind dintr-o țară care a făcut multe în domeniu, eu cred că asta, pot să spun că asta a funcționat pentru noi și nu numai în Danemarca. Și aș dori să subliniez, cred că sunt multe de făcut uh, pentru statele membre și pentru Comisia Europeană pentru a putea dezvolta uh, modele de responsabilizare totală și costul acestei responsabilizări și e vorba pe urmă de durabilitate, de inovare și avem nevoie de noi modele ca să facem încă și mai multe progrese. Bun, acum aspectul social al achizițiilor publice. Cred că mulți dintre noastre consider că consider că e, e cam la fel cu aspectele de mediu, dar de fapt e o mare diferență. Aspectul social se referă în multe cazuri de, se referă la șomeri, persoane cu nevoi speciale, cu handicapuri, cărora li se va solicita să muncească pentru unii din membrii Camerei noastre de Comerț. E vorba de oameni cu persoane cu nevoi speciale și modul în care a fost adoptată această legislație în Danemarca și a fost promovată a fost cu parteneriate sociale și utilizând uh, ceea ce noi numim clauze sociale în contracte. Nu spunem că e rețeta și soluția perfectă, dar oricum am încercat-o și funcționează. La fel, abordarea a fost una de jos în sus, cu instrumente, vedeți uh, acolo o imagine care a făcut parte dintr-o campanie din 2001 și funcționează, vă spun, când vorbești cu autoritățile contractante și cu mediul de afaceri și le spui că putem să includem pe șomeri și lucr- uh, funcționează și prin achiziții publice, dar am dorit să spunem că nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Atunci când am început în Danemarca, am crezut că nu există nicio limită, putem integra mii de oameni într-o țară atât de mică precum Danemarca și rezultatul a fost uh, diferit. Sunt multe obstacole practice, din păcate, când lucrurile nu sunt fezabile din o mulțime de motive. Nu se pot, nu se pot utiliza clauzele sociale. Nu spun asta doar pentru că vin din mediul afacerilor. Asta e realitatea. Noi spunem că trebuie să utilizăm clauzele sociale acolo unde are sens să facem așa. Dar încă și mai bine e să uh, construiește uh, parteneriate sociale între autoritățile care trebuie să se ocupe cu perso- de persoanele cu nevoi speciale și, pe de altă parte, mediul privat. Și am văzut uh, săptămâna trecută un uh, exemplu extraordinar, un supermarket care a angajat 100 de persoane cu nevoi speciale. Nu vorbim aici de achiziții publice, ci vorbim de un angajator privat care, pentru propriul interes, vede că există oportunitate pentru uh, propria sa afacere și pentru oamenii în cauză. Nu vorbim de reglementare la nivel european, din nou vă spun. Bun, trecând acum la inovare, Bun. Sunt uh, prea multe licitații convenționale care se bazează doar pe prețul cel mai mic, dar există un potențial care nu este uh, exploatat. În, cu, există proceduri prea rigide și spunem că a venit vremea să introducem un model nou, mult mai flexibil de achiziții publice. Deschideți accesul dialogului concurențial pentru, negocier, uh, negocierile de, pentru procedurile de negociere cu uh, aceste parteneriate inovatoare, dar să nu facem asta doar în cazuri speciale, după cum se spune articolul 24 al propunerii. Vedem că banii publici nu, se, nu se, sunt folosiți bine, autoritățile publice nu obțin rezultatele dorite din cauza procedurilor prea dificile. Am fost uh, solicitat să spun câteva cuvinte în legătură cu regimul comun din Danemarca uh, și nu e vorba de uh, un model clasic. Vedeți uh, imaginea, vedeți o, un pătrat albastru cu directive clasice, dar sub valorile, uh, sub pragul Uniunii Europene, sunt servicii așa zise soft sau light. În 2007 am introdus un regim flexibil pentru achizițiile publice și eu cred că există unele state membre care l-au acceptat, dar în majoritate avem legislații naționale care ar putea să arate așa practic, ce înseamnă acest regim mai flexibil? Ei bine, dacă cumperi ceva deasupra pragului de aproximativ 65.000 de de euro, trebuie să ai un contract care să includă anumite informații, nu există obligații procedurale, ci, to- sigur că trebuie respectate principiile de bază ale tratatului, asta e neîndoielnic, însă, nu, și nu spunem uh, autorităților de achiziție că, trebuie, că nu pot să negocieze, că nu pot avea un dialog. Nu, se pot face foarte multe în acest cadru flexibil. Și încă un exemplu, cum funcționează în practică acest regim, un contract de parteneriat în orașul Sigurs, în partea de vest a Danemarcei, e vorba de un azil uh, de uh, bătrâni Aici am utilizat uh, această uh, procedură cu dialog și negocieri și autoritatea contractantă spune că este un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic, pentru că uh, vârstnicii participă, sau e vorba de persoane vârstnice aici, dar există scopuri strategice, există cerințe de bază, dar vă vom solicita, dumneavoastră celor din mediul privat, să veniți cu idei de inovare și avem astfel o concurență mai avansată. Vedeți acolo în slide un anumit set de probleme și piața a spus că, într-adevăr, a fost o procedură de achiziții publice inovatoare și asta aș v sugera, la asta v-aș sugera să vă gândiți pe viitor. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc și mulțumim celor patru experți ai noștri sunt într-adevăr experți și se vede asta și am avut un material foarte interesant pentru discuții și acum voi deschide uh, discuția, dau cuvântul raportor, raportorilor din umbră, nu știu dacă domnul Tarabela vrea să spună acum ceva, raportorii din umbră sunt aici. Deci voi vedea acum cine mi atrage atenția și cine dorește să ia cuvântul, dar aș solicita Uh, colegilor să se limiteze la o intervenție de aproximativ un minut ca să poată vorbi toată lumea și mai ales experții. Am... Baila. Am... Domnul Cofera... pe domnul Coferate, doamna Valer, doamna Rule, doamna Scaldemuse, dacă mai dorește cineva să intervine, domnul Schwab. Um, so, can I give you each a minute? Bun, deci fiecare un minut, dacă se poate. Că vom avea timp, dacă avem a doua rundă, de a reveni Bun, domnul Coferat, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit că s-a făcut referire la costurile de participare la uh, procedură și, în același timp, uh, criteriile sociale ca Uh, niște criterii obligatorii pentru normele de uh, achiziție publică. Eu sunt de acord că e necesar să existe această obligație, această uh, uh, clauză socială, dar cu o, o, cu o atenționare. Câteodată trebuie să vedem ce se întâmplă, pentru că de la stat la stat uh, contractele colective au caracteristici și forme diferite, dar odată asumat acest criteriu social ca parte integrantă a achiziției, e evident că nu se mai poate uh, respecta uh, regula cealaltă a costurilor celor mai joase. Reducerea costurilor se face prin neaplicarea totală sau parțială a criteriilor sociale. Deci, un criteriu în mod necesar elimină pe celălalt, cred eu. Și de asemenea cred că e foarte important, dar cred că vom vorbi de asta ulterior, să avem în corpusul de reguli uh, măsuri specifice în ceea ce privește procedurile anticorupție dimensiunea achizițiilor publice e, atare, e a, a, atât de extinsă încât atrage criminalitatea organizată. Deci măsurile împotriva corupției nu pot fi considerate ca fiind paralele. În unele cazuri constituie chiar centrul normelor care se vor stabili. So who was next? Um, I'm going to bring in Bun, domnul Engel are cuvântul, pentru că a, a, deci avem și un echilibru între diversele grupuri politice. Este raportor din umbră, de altfel, pentru PP, uh, dacă dorește să ia cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and, um... <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă focalizez asupra unui punct care nu se găsește explicit pe ordinea de zi, dar cred că nu este corect să nu discutăm despre acest subiect. Ieri s-a întâmplat ceva special uh, și anume am făcut un uh, test al unei mașini care avea un motor pe bază de hidrogen. Nu o să numesc uh, producătorul acestei mașini pentru că așa aș face publicitate ilicită, dar această mașină avea o plăcuță de înmatriculare daneză, dar este utilizată în Germania, din, în Belgia, dintr-un motiv foarte simplu posibilitatea ca aceste mașini să fie puse în funcțiune din punct de vedere tehnic uh, trebuie verificată în Danemarca, a durat vreo 90 de ani și apoi uh, mașina a putut să, intre, a putut să uh, circule. În Belgia ar fi uh, durat nu 9 zile, ci 6 luni. Uh, deci, autoritățile daneze consideră că mașina respectivă poate să ruleze pe străzile din uh, Danemarca uh, și belgienii, dacă ar fi acceptat acest lucru, ar fi trebuit să se încreadă în uh, judecata autorităților daneze că nu există niciun risc. Acest lucru îmi permite să fac o extrapolare la nivel european. Noi discutăm de criterii de mediu, criterii sociale în domeniul achizițiilor publice. Și un alt element pe care l-am mai discutat cu actorii părțile interesate, comerțul echitabil și etichetele de comerț echitabil care ar putea să ajungă să fie naționale, e bine, mă întreb dacă în loc să inventăm noi reguli la nivel european, dificil de respectat, dificil de înțeles, unele nu există, deci e nevoie de mult efort de gândire pentru a fi concepute, oare nu ar fi mai degrabă mai ușor dacă într-adevăr suntem serioși când vorbim despre piața internă și de 60 de ani de integrare europeană pe care avem în urmă, ar trebui să putem spune că în toate aceste domenii, dacă un uh, produs, un serviciu, un furnizor de produse sau servicii respectă un anumit criteriu într-un stat membru, atunci orice alte criterii pe care uh, o autoritate contractantă stabilită într-un alt stat membru um, dorește să fie îndeplinită, să se considere îndeplinită prin faptul că uh, cerința respectivă este îndeplinită în primul stat membru. Mă întreb dacă acest lucru nu ne-ar face viața noastră mai ușoară nouă, dar și uh, autorităților contractante și ofertanților ca raportor pentru aprobarea um, pe uh, tipuri de autovehicule, am să discut cu dumneavoastră uh, după ședință și mâine o să discutăm și despre standardizare, ceea ce, din nou, e un subiect important. Doamna Weiler urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Revin la dreptul de la criteriile de atribuire. Și am o întrebare pentru Veronica Nielsen și o observație pentru Iacob Scharf. Domnule Șarf, cred că v-ați contrazis puțin atunci când ați spus că nu e nevoie de criterii sociale. Ultimul uh, exemplu cu uh, Casa pentru Bătrâni era un exemplu tocmai uh, în favoarea faptului că aceste criterii sunt benefice și pot fi uh, cerute politic. Uh, ați spus acolo unde are sens să fie introduse aceste dispoziții. Asta susțin și eu, dar până acum aceste dispoziții au apărut mult prea puțin și cred că a venit vremea să uh, dezbatem mai mult criteriile sociale, mai mult decât până acum. Și de aceea întrebarea mea pentru Veronica Nielsen. În Germania există anumite landuri care au legislație în domeniul criteriilor de atribuire, unde se spune, de exemplu, că și contractele colective trebuie să fie respectate. Acest lucru pare uh, de la sine înțeles, dar nu este. Unde se spune că un ofertant nu poate să uh, utilizeze uh, muncă cu uh, durată redusă, cu normă redusă, decât în procent de 20%, din nou, pare de la sine înțeles, dar nu este, s-ar putea ca aceste exemple să fie valabile doar în sensul, doar în Germania. Um, dar oare nu ar, ar fi bine să fie introduse astfel de cerințe la nivel european pentru a crea un cadru uh, consecvent pentru uh, achizițiile publice în Europa. Președintele, vă mulțumim. Acum, doamna Ruile. Da, și eu le dau dreptate vorbitorilor. Într-adevăr, chestiunea know-how-ului, expertizei, este o chestiune importantă și aceasta nu se poate reglementa prin legislație. E nevoie de alte instrumente. În orice caz, acum suntem în mijlocul procesului legislativ și multe state membre uh, uh, ne-au spus că sunt deficite și dumneavoastră le-ați văzut în domeniul inovării, în, domen- în domeniul uh, achizițiilor publice ecologice, de exemplu, uh, pot să vă Uh, spun că a, uh, sau, au existat probleme în anumite țări, s-a dorit a, uh, achiziționarea de a, carne de vită care a, să provină din ferme ecologice, din ferme organice și nu au putut face acest lucru din cauza regulilor. A, um, cred că Problema este, așa cum au uh, spus vorbitorii, că putem să ne complicăm mult prea mult intrând în detalii și până la urmă să nu mai obținem acele principii de bază pe care vrem să le obținem. Trebuie să le permitem autorităților contractante să uh, facă, să recurgă și la alte metode. Pentru că, într-adevăr, acum suntem în procesul legislativ, puteți să ne influențați și de aceea v-aș fi recunoscătoare dacă ați reveni la uh, relația dintre simplificare și atingerea obiectivelor, pentru că aceasta este o chestiune foarte importantă. Uh, thank you very much, Mrs. Vă mulțumim, doamna Schaldemose. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o singură întrebare pentru domnul Șarf. Aș dori să știu, pentru că am văzut în prezentarea dumneavoastră ceva despre Uh, praguri, dar n-ați uh, menționat acest lucru. La ce vă referiți? Uh, în modelul danez, pragurile ar trebui să fie mai ridicate, mai scăzute sau sunteți mulțumit de nivelul actual? Președintele, vă mulțumim, domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur uh, întrebării domnului Coferati. Dacă există anumite criterii într-o licitație, atunci sigur că toți ofertanții trebuie, în primul rând, să respecte aceste criterii. Dacă nu le fac, dacă nu o respectă, dacă nu o fac, atunci pot să fie excluși. Deci criteriile care astăzi deja sunt um, în vigoare trebuie să fie respectate de toți ofertanții. Și asta e chestiunea hotărătoare și doamna Rule a menționat acest lucru. Cum putem să definim foarte clar criteriile posibile astfel încât să nu se ajungă la uh, posibilități de eludare a regulilor și a obiectivelor noastre, ci din potrivă să uh, ducem autoritățile contractante către îndeplinirea obiectivelor. De exemplu, procesul de producție uh, trebuie să fie luat, poate fi luat în considerare în specificațiile tehnice. Este o posibilitate excelentă de a include uh, externalități pe de altă pe de o parte, pe de o altă parte, din păcate, se pot crea și șanse, și se pot uh, crea, uh, se pot, pot exista șanse de a eluda aceste criterii, dar noi vrem tocmai să evităm această eludare și v-aș fi recunoscător dacă ați putea uh, clarifica acest subiect. Președintele, ultima întrebare în această rundă. Doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte. Și o întrebare pentru doamna Nielsen. Uh, criteriile sociale sunt foarte importante pentru noi. Am spus de multe ori că avem nevoie de o mai mare claritate juridică, pentru că există uneori uh, o incertitudine, nu se știe ce uh, criterii sociale pot fi aplicate și care nu. Deci e nevoie de o mai mare claritate. Și acest lucru este foarte important. Dar am senzația și aici vine și întrebarea mea, că în această încercare de a defini mai clar criteriile, cu toate că nu sunt foarte sigură că le definim mai clar, domeniul de aplicare al criteriilor sociale este limitat față de cel pe care le aveam uh, în trecut. Și eu n-aș vrea deloc acest lucru. Din potrivă, ar trebui să ne asigurăm că tocmai efectele pe care le are legislația europeană asupra uh, drepturi, drepturilor lucrătorilor să fie, să ducă la consolidarea acestora. Este o legătură foarte importantă. Și mă refer aici la subcontractanți. Ați uh, abordat subiectul. Cred că e foarte important ca regulile de subcontractare, subcontractare să fie uh, uh, valabile și eu vreau să vă întreb dacă nu credeți că regulile ar trebui să fie obligatorii și pentru subcontractanți. Președintele, mai am doi vorbitori. Îi rog, poate pe scurt, doamna Varnio și apoi doamna Ferhain. Je vais très... Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că doamna Gebhardt uh, a s-a referit deja la ce vreau să întreb eu pe doamna Nilsson și anume cum credeți că e posibil să se respecte convențiile colective ale fiecărui stat membru și să evităm riscul unui dumping social dacă nu există un lanț de responsabilitate la nivelul subcontractanților într-o, într-un contract de achiziții publice, într-o procedură de achiziții publice. Mulțumesc, doamna Ferhain. Oh, Mulțumesc. Și eu am o întrebare specifică pentru domnul Șarf. Ați uh, vorbit despre IMM-uri care au mari probleme cu complexitatea tuturor normelor de achiziții publice și că de aceea nu se implică atât de mult, nu participă la licitații. Cred că aceeași uh, este și situația uh, municipalităților, uh, comunelor mici, care um, consider că e foarte complicată toată legislația și de foarte multe ori observă că au făcut erori în licitații. Um, vedeți uh, o îmbunătățire în acest sens în uh, propuneri? V-ați dori o uh, îmbunătățire? Cum ați, uh, cum ați um, apreciat din acest punct de vedere textul propus de comisie? Și ați vorbit și despre parteneriatele sociale între uh, municipalități și între autoritățile locale și întreprindere. Acest lucru poate să ducă la dificultăți în ceea ce privește tratamentul legal, Uh, în uh, licitațiile publice, pentru că uh, autoritățile locale din orașe mici sau comune um, se tem să intre în astfel de parteneriate și să aleagă astfel de parteneri, chiar dacă oferă cea mai bună valoare, pentru că uneori au, se tem de implicațiile pe care ar putea să le aibă acordarea contactului asupra sensibilităților sociale. Președintele, vă mulțumesc pentru aceste întrebări foarte uh, uh, utile. Vreau să-i rog pe experți să răspundă, dacă pot, la întrebările puse fără să intre în explicații uh, mult prea vaste. Și am să încep cu domnul Șarf și apoi am să dau cuvântul și doamnei Nielsen. V-aș acorda câte două minute fiecăruia pentru a răspunde. Sigur că aveți multe răspunsuri, sigur voi fi indulgent, dar dacă ați putea respecta două minute, am putea să trecem la etapa următoare. Deci, domnul Șarf. Um, Mulțumesc foarte mult. Pragurile. Noi considerăm că actualele praguri sunt prea mici. Din punct de vedere al afacerilor, aceste praguri duc la povere administrative foarte mari. Atunci când vorbim despre licitațiile publice, este un fapt recunoscut că durează foarte mult Uh, să, pentru o companie străină să meargă până în Danemarca să facă o ofertă. Deci, un prag mai mare ar reduce costurile administrative. Trebuie de asemenea să fim foarte clari într-o privință. Nu trebuie să avem o gaură neagră uh, în care să fie respinse contracte este nevoie de legislație națională în acest domeniu și eu consider că putem introduce un regim mai flexibil care ar fi mai bun decât cel actual. Cu privire la evaluarea directivei din punct de vedere al afacerilor, din punct de vedere al companiilor, noi considerăm că putem să îmbunătățim mai bine prin de reglementare. Noi considerăm că 100 de pagini sunt prea multe. Um, legea în domeniu din Danemarca este de o pagină, una singură. Apoi trebuie să ținem cont și de jurisprudența de la Curtea Europeană de Justiție, dar diferența totuși este foarte mare e bine să ținem minte acest lucru. Nu avem nevoie de și mai multe reguli, reguli mai ales când este vorba despre criteriile sociale în achizițiile publice. Avem cadrul necesar și puteți să luăm câteva exemple, Danemarca, Suedia și așa mai departe. Este funcțional și așa scurt cum este. Cu privire la criteriile sociale, atunci când am sugerat, eu am sugerat în principiu să folosim parteneriate sociale, dar nu neapărat într-un cadru al achizițiilor publice. companiile pot să spună ne aflăm în aceeași comunitate, suportăm aceleași costuri, haideți să colaborăm. Dar nu trebuie neapărat să aibă ceva de a face cu, um, cu achizițiile publice. Pot să aibă loc în alt context. Deci introducem o nouă opțiune, practic. Facem astfel ca companiile să devină actori, să-și asume responsabilitatea și nu consider că ar fi mai ușor pentru autoritățile contractante dacă este să ne gândim la un, un regulament european care să introducă și mai multe prevederi cu privire la criteriile sociale. Pentru că aici vor suferi și IMM-urile. Deci vă rugăm frumos, nu omorâți IMM-urile. Mulțumesc. Președintele, doamna Nilsson, are cuvântul. Mulțumesc. Cred că întrebările care mi-au fost adresate au semănat foarte mult între ele. Cred că trebuie să facem diferența între criteriile sociale, care au forță obligatorie, și cele care au un caracter opțional. După cum am spus, pentru noi este esențial ca condițiile de muncă, convențiile colective, uh, toate aceste lucruri uh, trebuie respectate la orice nivel. Și în această directivă trebuie consolidate. Deci, eu consider că aici trebuie introdusă o obligație pentru întregul lanț de subcontractare. Atunci când vorbim despre alte criterii menționate, Uh, posibilitatea de a introduce criterii pe, precum crearea de locuri de muncă pentru șomeri și așa mai departe, atunci consider că nu prea putem să forțăm sub, subcontractanții să aibă asemenea criterii. Deci, pentru mine, există o diferență. Apoi întrebarea să punem cât de departe putem merge cu aceste criterii sociale. Cel mai important însă este ca um, Uh, să existe conformitate cu regulile din domeniul muncii, cu legislația muncii. Trebuie de asemenea să fim atenți ca sfera de aplicare să nu fie restrânsă atunci când este vorba despre definirea criteriilor. Nu consider că aceasta este o problemă, dar trebuie să fim mereu atenți. V-ați referit apoi la lucrătorii temporari, contracte temporare. Nu știu să existe astfel de criterii în alte țări, dar cu siguranță voi verifica cu experții noștri. Cred că am o colegă aici în sală care ar putea să știe mai multe lucruri în acest domeniu decât mine. Cu siguranță ne vom documenta. Cred că am reușit să răspund mai mult sau mai puțin. Dr. Pritchard, spune președintele. Mulțumesc. Doresc să profit de această ocazie și să-i uh, răspund doamnei Rule. Pot să spun cum ar putea fi simplificată directiva. Există mai multe exemple. În primul rând, felul în care directiva tratează opțiunile uh, la criterii de atribuire cel mai mic preț, cel mai mic cost și oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Și apoi criteriul um, prețului corect pentru valoarea corectă. Cred că s-a discutat astăzi despre nevoia de a avea criterii mai complexe decât cel referitor strict la preț. Această propunere a introdus un, acest concept de cel mai mic preț și cred că motivul din spatele acestei mișcări a fost încurajarea, nevoia de încurajare a costurilor um, pe ciclul de viață. Cred că este bine să elaborăm astfel de instrumente, pot fi puse în aplicare foarte bine și folosite. Dar felul în care a fost editată propunerea este destul de derutant, pentru că trebuie să deschidem uh, achiziția publică pentru a folosi mai bine și a pune mai bine în aplicare un instrument pe care îl avem la dispoziție. În schimb, se pare că directiva duce la confuzii, uh, se iau în considerare doar criteriile care pot fi transpuse în, uh, în bani, cum ar veni. Există și, um, trebuie luate în considerare și externalitățile și uh, criteriile sociale. Felul în care este formulată propunerea nu duce la o definire clară a felului în care pot fi folosite externalitățile, pot fi luate în considerare externalitățile și așa mai departe. Cred că aceste lucruri pot fi introduse într-un mod foarte simplu de a trece la cel mai bun preț, la cea mai bună valoare, la valoarea corectă. Mi se pare că mi-am depășit timpul, mai vreau să mai spun ceva, din nou. Vă pricepeți foarte bine la simplificări, deci spuneți repede. Mai voiam să spun în legătură cu criteriile sociale. Pe măsură ce încercăm să uh, atingem aceste criterii, sfera de aplicare ar fi îngustată. După cum a spus și domnul Șarf, Acolo unde bunele practici uh, au dat. E bine, acolo cei care le-au pus în practică, efectiv, au avut voie să. au avut mână liberă. Întrebarea se pune cum putem să avem transparență în acest domeniu. Trebuie să ne bazăm pe principiul transparenței și să îi permitem să evolueze prin bunele practici. Dar și directiva existentă și propunerea sunt destul de restrângătoare. Mulțumesc foarte mult, doctor Albano. Mulțumesc. Aș dori să profit de privilegiul că mă aflu aici. Doresc să uh, vorbesc în limba mea maternă. About E vorba de cele spuse de domnul Coferat în legătură cu achizițiile publice și vreau să spun în italiană că lucrul important, consider eu, de care trebuie să ținem cont întotdeauna, e că în momentul în care se atribuie o achiziție, un contract de achiziție publică, e vorba nu, adesea de sute de mii de euro pe baza unor promisiuni, de fapt. Așadar, adevărata muncă uh, a, a uh, începe doar la o secundă după ce a fost selectată cea mai bună, uh, cel mai bun candidat. Deci, dincolo de, uh, de cerințele minime care pot fi de natură socială, de mediu sau de orice altă natură, problema adevărată e de capacitatea de a verifica angajamentele și uh, în plus și mai ales de tot, ce, tot ceea ce se adaugă de către uh, firma câștigătoare. Cred eu, domnule Coferati, că aici e uh, aspectul important, pentru că în acel moment, dacă știm uh, că există un risc care apare o secundă după aceea și care poate rămâne timp de mulți ani de zile prezent, deci toată executarea contractului, există toate acele riscuri de corupție care în general nu se combat prin adăugarea unor norme și obligații încă și mai consumătoare. Eu cred că din acest punct de vedere, tocmai corupția, tocmai că se hrănește din aceste norme suprapuse și care adesea intră în contradicție între ele. Noi trebuie să recuperăm uh, o dimensiune, cum spunea și antevorbitoarea mea, cu care sunt perfect de acord, o dimensiune de cele mai bune practici, model de organizare care să funcționeze, atribuirea responsabilităților, stimulente și o școală de etică publică, de fapt, care, din păcate, e inexistentă de multe ori. Deci doar în acest mod vom putea recupera coerența între aspect, momentul ex ante și momentul ex post. Și în acel moment Eh, natura obligației de mediu și socială devine o alegere politică, cum e și corect să fie, dar e important să traducem acest obiectiv politic într-o punere în practică, ce ar putea, din păcate, de multe ori să rămână literă moartă. Mulțumesc! Well, thank you all very much, uh, for your... Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Aș uh, dori să trecem la cea de-a doua parte a audierii. Înainte, Doresc să le mulțumesc celor care au fost aici. Uh, îi urez uh, bun venit lui Klaus Wim, care este șef de unitate la Uh, Și dacă reușim să ne încadrăm în timp, îi vom da și lui ocazia să intervină. Apoi avem uh, câțiva raportori de aviz. Văd că domnul Schuster este aici, de la INTA și iar avem raportorul de la viz de la industrie. Domnul Asarias, care este raportorul din umbră de la Emple. Vom trece la următoarea parte și cred că câteva dintre um, chestiunile pe care le-am discutat legate de simplificare și consolidare vor apărea din nou. Doresc să o invit pe doamna Angelica Mögele, Uh, de la Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene. Am mai fost aici și urăm bun venit din nou. Um, are foarte multă experiență în domeniu și uh, ne bucurăm foarte mult că a venit din nou la noi să vorbească despre simplificare. Thank you very much, Chairman and uh, members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc și euro, domnilor eurodeputați. Nu ne-am consultat înainte de întâlnirea de astăzi, dar uh, multe din cele spuse de colegul meu danez în intervenția sa reflectă foarte mult și uh, opiniile și experiențele municipalităților și regiunilor din Europa pe care noi le reprezentăm în Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor. Suntem organizația Umbrele Europeană care reprezintă asociațiile naționale uh, în momentul de față avem 60 de asociații din 40 de țări. Apreciem uh, foarte mult faptul că putem astăzi să ne exprimăm ca reprezentanții uh, autorităților locale, pentru că directivele europene pentru achiziții publice sunt importante pentru membrii noștri și o mare parte din achizițiile publice sunt realizate la nivel local și regional. În ultimii ani, membrii noștri au observat că regulile privind achizițiile publice au devenit tot mai complexe, mai greu de aplicat, uh, uh, sunt foarte cronofage și uh, foarte scumpe și pentru autoritățile contractante și pentru ofertanți. Și pentru a atrage atenția asupra acestui lucru, Consiliul a eliberat un document în două, a elaborat un document în 2010 care Uh, sublinia aspectele critice care au dus la situația de astăzi. Am observat, de exemplu, o schimbare uh, care nu este binevenită în favoarea unor contracte care poate Uh, sunt mai scumpe și asigură o certitudine juridică mai mare. Apreciem faptul că Parlamentul European uh, împărtășește mare parte din îngrijorările noastre în rezoluția sa din 2011 și spune că e nevoie de o mai mare simplificare. Mi s-a cerut astăzi să vorbesc despre două aspecte. Simplificarea și cooperarea uh, public-public, pe care o voi trata în partea a doua intervenției mele. Propunerea Comisiei din decembrie 2011, din păcate, nu îndeplinește obiectivul simplificării. Din potrivă, merge chiar mai departe de măsuri proporționale și merge chiar împotriva principiului subsidiarității. Proiectul de directivă are dispoziții foarte detaliate pe mai multe aspecte care nu e nevoie să fie reglementate la acest nivel, uh, la nivel european. Și oamenii s-au săturat de uh, dispoziții prescriptive prea detaliate în uh, legislația europeană. E nevoie de mai puțină reglementare, nu de mai multă. Acest lucru este confirmat și de ultimul Consiliu European din 1 și 2 <coughs> din 1 și 2 martie, care a subliniat în concluziile sale că e nevoie să se reducă um, povară administrativă la nivel european și național. Credem că acum ar fi momentul ca legiuitorul european să dea un exemplu în acest sens. Să vă dau câteva exemple de noi uh, sarcini pe care le propune textul. În primul rând, noi cerințe de Uh, publicitate pentru toate serviciile specifice și sociale. Noi proceduri la nivel național pentru aceste servicii, articol 76. Crearea de noi organisme de monitorizare la nivel național, articol 84. Explicații suplimentare legate de valoarea contractului uh, ales, 44 obligații de raportare și notificare foarte stufoase direct uh, comisiei uh, în articolele 32, 85 și 86 și noi proceduri de achiziții publice legate de credite și uh, de servicii juridice. Credem că este despropor disproporționat și împotriva principiului subsidiarității. Avem nevoie de un document care să fie uh, mult mai concis decât uh, regulamentul de 246 de pagini propus. Avem, de asemenea, îndoieli cu privire la faptul că acest document ar fi rezultatul uh, așa numitei reglementări inteligente. Anumite um, dispoziții au mai degrabă caracter de orientări și nu ar trebui să se găsească în corpul legislativ. Ar trebui mai degrabă să fie furnizate într-un document separat care să permite modificări care să țină cont de evoluția jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Așadar, solicităm membrul, membrilor Parlamentului European și statelor membre să aibă o abordare îndrăzneață și să elimine toate dispozițiile care sunt prea detaliate. Este foarte important că să recunoaștem faptul că guvernele locale și regionale sunt într o sol de acord că e nevoie de uh, o concurență deschisă, că trebuie să se creeze un regim simplu, mai ales pentru IMM-uri. Sunt de acord că trebuie respectate principiile egalității, transparenței și non-discriminării. Însă, aplicarea regulilor europene complexe Uh, fără să se primească oferte din alte state membre, e doar o risipă de resurse și de costuri. Uh, un regim european complex nu e proporțional cu rezultatele obținute. Așadar, cum se poate obține simplificarea? Sunt diverse abordări care ar putea fi luate în considerare. Așa cum a spus antevorbitorul meu din dreapta mea, se poate crește pragul pentru bunuri și servicii care ar reduce foarte mult timpul și costurile asupra autorităților contractante și asupra ofertanților. În al doilea rând, o directivă cadru la nivel european care să se focalizeze pe principiile tratatului. Considerăm acordul OMC pentru uh, achiziții guvernamentale cu cele 24 de articole să fie un model excelent pentru astfel de un regim lejer și flexibil, pentru că Uniunea Europeană și OMC uh, trebuie să aibă regimuri consecvente, încurajăm legiuitorul european să alinieze propunerea de text la uh, acordul OMC. De asemenea, în al treilea rând, trebuie uh, pus accent mai mult asupra achizițiilor electronice. Încurajăm Parlamentul European să facă un pas curajos în direcția bună pentru a obține un regim lejer cu soluții inovatoare pentru că sancțiunile, în forma unor uh, dispoziții juridice detaliate, nu au dus la rezultatele scontate, haideți să încercăm mai degrabă să reducem uh, povara administrativă și să eliberăm capacitățile pentru, acestea, pentru ca uh, să poată să se ocupe de ce trebuie. Apoi, cooperarea public-public. Este foarte important ca autoritățile publice să poată să colaboreze în mod liber pentru a a furniza servicii publice inovatoare. Articolul 11.4 spune că uh, interpretează jurisprudența Curții Europene de Justiție. Pe lângă articolul 11.4, um, pe lângă aceasta, articolul respectiv e de fapt interpretarea Comisiei asupra jurisprudenței. Noi credem că această interpretare este mult prea restrictivă propunerea uh, spune că uh, drepturile și obligațiile reciproce sunt o condiție esențială pentru ca cooperarea formele de cooperare public-public să fie, deroga, să fie primească o derogare de la regulile de achiziții publice. Um, dar o astfel de obligație este foarte greu de definit, este, face, lasă loc de abuzuri și nu reflectă practicile curente. Și um, această cerință nu răiese din uh, decizia curții în cazul Stadtreinigung Hamburg și deci ar fi incorrect să fie codificat în legislație în acest uh, mod. Consiliul uh, european al autorităților locale și regionale not, notează că această cerință de reciprocitate nu este impusă atunci când se creează o nouă entitate pentru a furniza serviciile. Deci ea nu ar trebui să fie impusă nici când atunci când nu se creează o nouă entitate. Trebuie să fie o abordare consecventă cu jurisprudența curții în cazul Hamburg. Parlamentul European, în rezoluția sa din octombrie 2011, uh, reflectă foarte bine uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție și ar trebui să fie utilizat pentru textul directivei. Pentru că cooperarea dintre organizațiile sectorului public este o chestiune care ține de chestiuni interne și nu trebuie să fie reglementată prin reguli uh, de la nivel european. Sperăm că Parlamentul European uh, va rămâne consecvent pe poziție poziția pe care o avea în momentul uh, elaborării rezoluției. Această nouă directivă ar trebui să facă achizițiile publice mai ușoare, nu mai împovărătoare și mai uh, scumpe și pentru autoritățile locale și și pentru ofertanți. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru această uh, prezentare foarte clară și pentru așteptările foarte înalte pe care sperăm că le vom îndeplini. Acum urmează domnul David de Roy, care este un uh, expert juridic la Consiliul de Stat din Belgia și este în același timp profesor la Universitatea uh, din Louvain. Mă bucur să pot să vă dau cuvântul, domnule. Limit de temps. Mulțumesc, domnule președinte limita de timp pe care trebuie să o respect mă obligă să-mi concentrez atenția pe articolul 44 al propunerii de directivă și pe cele câteva observații pe care mi le-a permis o lectură foarte rapidă și poate prea superficială a acestor dispoziții. Vă reamintesc că articolul 84 intitulat Control public își dorește să creeze un organism independent unic în fiecare stat membru, organ însăcinat cu controlul și coordonarea activităților de punere în aplicare. Ca introducere, vom pleca de la următorul postulat. E admis în mod general că un control al aplicării regulilor referitoare la uh, uh achizițiile publice favorizează respectarea acelei reguli pentru două motive. În primul motiv, teama de sancțiunile la, poate, care, la care poate duce exercitarea uh, ceea ce duce ca actorii implicați să respecte regulile. O a doua uh, importanță a controlului e că publicitatea la care rezultatele acestui control uh, obligă permite în general să se atragă atenția asupra unor dificultăți mai structurale și sistemice pe care eventual le poate releva uh, punerea în aplicare. În acest sens, control, controlul permite astfel să se facă o evaluare legislativă permanentă a cadrelor de lege în cauză. Având în vedere că este astfel recunoscută importanța organizării unui control eficient, crearea unei autorități naționale de control, deci un organ de control, așa cum își dorește articolul 84, e uh, ușor de conceput, cel puțin la prima vedere. Caracterul unic al acestui organism național care e preconizat de prin acest proiect, sigur că oferă garantii, garanții pentru o vedere de ansamblu a principalelor dificultăți de punere în aplicare Totuși, nu trebuie să scăpăm din vedere două aspecte asupra cărora mă voi concentra. Adică, un prim element. Există deja în anumite state membre ale Uniunii Europene mecanisme de control care sunt funcționale și cu care sunt însărcinate autorități desemnate de câtva timp. Deci ar trebui să ne gândim cum Uh, se va articula uh, rolul respectiv al organului de control, organul unic național de control și rolul jucat de ceilalți actori uh, ai acestui control. Și un al doilea punct la care trebuie să fim foarte atenți, să ne punem întrebarea dacă controlul organizat conform dispozițiilor articolului 84 nu riscă să provoace și efecte disproporționate. În documentul de lucru care uh, foarte curând vă va fi înmânat după finalizare. Mai întâi trec în revistă cu titlu pur uh, ilustrativ câteva forme de control, așa cum sunt ele uh, familiare în Belgia, conceput de Belgia, control administrativ, de jurisdicție, dar și într-o anumită măsură control politic. Interesul acestui, acestei prezentări a câtorva, câtorva forme de control e mai ales să observăm că, deși uh, are forme numeroase și diverse, nu acopere în mod necesar toate practicile în materie de achiziții publice acest control, astfel încât idealul unui organism unic ar permite, măcar, trebuie să recunoaștem acest lucru, să se aducă o anumită plus valoare în zonele în care se practică achizițiile publice, care nu ar fi neces- în mod necesar supuse unui control. Revin la cele două chestiuni care mi-au atras atenția în mod deosebit. Prima, așa nume ă, ce se întâmplă cu rolul fiecărui organism, deci organismul național de control și ce, rolul celorlalți actori care controlează legalitatea contractelor publice. Câteva observații foarte rapide. În rest, puteți consulta documentul scris ă, pe care l-am menționat. Câteva observații inspirate din lectura articolului 84.3, punctul 3 al propunerii. Punctul A ne vorbește despre o supraveghere a aplicării regulilor referitoare la uh, achizițiile publice cu care este însărcinat acest organism de control. Ne putem întreba, în mod general, dacă această supraveghere este una sistematică sau nu se exercită decât în cazuri particulare, cum ar fi când se face o plângere. În acest sens, deosebirea făcută între această supraveghere de care se face vorbire la punctul A și competența de examinare a plângerilor uh, de care se face vorbire la punctul 3F, această distinție, deci nu pare să fie foarte clară. Articolul 84.3b însărcinează organului de control o misiune de uh, consiliu, consilier juridic față de sau pentru organismele centrale de achiziție. Trebuie să ne întrebăm așadar în ce măsură misiunea de consiliere și de cea de control cu care este însărcinat acest organ uh, nu introduc cumva o incompatibilitate în sensul în care un control ar fi atribuit unui organism care dă și avize sau are rol consultativ. De asemenea, la articolul 84.3e se vorbește de o misiune care constă în atrage atenția instituțiilor naționale competente și mai ales autorităților de audit asupra anumitor încălcări și asupra problemelor de natură sistemică. Și aici, uh, se pare că există o anumită confuzie creată de acest text între posibilitățile de recurs jurisdicțional la instituțiile care sunt solicitate de misiuni de, cu misiuni de audit și organizarea de căi de recurs jurisdicțional prin directivele de resort. Articolul 84.3f însărcinează organul național de control cu examinarea plângerilor din partea cetățenilor și întreprinderilor privitoare la aplicarea regulilor eh, privitoare la achizițiile publice. Aici problema este că, la prima vedere și în starea actuală a textului, nu vedem care e legătura exactă între această examinare a plângerilor, pe de o parte, și pe de altă parte, recursul jurisdicțional de care dispun întreprinderile, pe de altă parte. De asemenea, această competență rea și problema eh, eventuale incompatibilități între uh, Uh, uh, misiunea de a consilia și misiunea de a controla. Articolul 84.3g însărcinează organul de control cu controlul deciziilor luate de jurisdicțiile și autoritățile naționale în urma uh, unor sentințe uh, cu titlul prejudicial uh, ale justiției sau uh, concluzii ale Curții de Conturi Europene. Dacă ceea ce numim control vizează în mod esențial asigurarea informării, monitorizării acestor sentințe, din acest punct de vedere, dispoziția nu se pretează la nicio observație particulară. Însă, dacă e vorba de a exercita un adevărat control al deciziilor luate de organele de jurisdicție națională, atunci, în mod necesar, trebuie să ne punem întrebarea care este compatibilitatea unui astfel de sistem cu principiile constituționale de uh, atribuirea puterilor în fiecare stat membru. Știm că de multe ori nu în mod sistematic deciziile de jurisdicție sunt controlate de către, autorități, de către autoritatea administrativă. Acum, la 84.4 există un anumit uh, număr de obligații pe care Comisia le poate Comisia Europeană, spun, le poate impune organismului de control și aici trebuie să ne asigurăm ca respectarea acestor obligații să fie concepută în mod compatibil cu modul de funcționare al instituțiilor naționale. Și al doilea punct, dar nu intru în detalii, al doilea punct care mi-a tras atenția la prima lectură a acestui articol 84 e caracterul proporțional al controlului și a misiunilor uh, cu care este însărcinat organismul național. În mod general, ne putem pune întrebarea dacă organizarea unor misiuni de control, mai ales atunci când controlul se înscrie în procedura normală de atribuire, ne putem întreba dacă astfel de controle nu riscă să îngreuneze mm, semnificativ derularea procedurilor de atribuire a contractelor. Ne putem de asemenea pune întrebarea dacă întreaga organizarea acestor controle nu cumva contribuie la o și mai mare complicare a procedurilor și aici mă alătur celor spuse de colega mea în această privință. În mod general, și uh, cu asta voi și încheia, pentru că îmi expiră timpul de vorbire, deci în mod general spuneam se consideră că un control eficient rămâne desigur un obiectiv absolut lăudabil și ideal, a spune, că așa cum este el conceput prin propunere și prin articolul 84 al propunerii de directivă, există temerea că uh, înființarea unui organism de control nu se înscrie în prima vedere în mecanismele preexistente în cadrul fiecărui stat membru și apoi ne putem pune întrebarea în legătură cu evaluarea beneficiilor introducerea acestui sistem de control, ales atunci când el este încadrat în proceduri în curs. N-ar trebui să existe prea multe controle, că atunci va avea de suferit însă și activitatea de control. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Da, am examinat și articolul 84 și vreau să spun că sunt și eu de acord cu îngrijorările exprimate, dar poate că raportorul revine la acest punct. Cred că acum, de, uh, pe o notă mai pozitivă, se acordă atenție uh, procedurilor uh, inovatoare și precomerciale. Știți că a fost, noi ne-am ocupat foarte mult de aceste proceduri am avut în 2006 un raport pe această temă, deci uh, mă bucură faptul că avem aici un expert în domeniu, e vorba de Christoph Weiss, care este uh, consilier juridic uh, și coordonator de program pentru Centru pentru Achiziții Inovatoare în Flandra. Știu că a fost foarte activ în domeniu și îmi pare Bine că îi pot da cuvântul timp de 10 minute. De ce ne poate spune despre propunerile Comisiei în domeniul inovării? Mulțumesc, În primul rând, doresc să mulțumesc Parlamentului pentru invitație. Am venit aici ca să vorbim despre aspectele de inovare din noua propunere. După cum am spus, suntem de la Agenția pentru Inovare din Flandra, care a fost înființată în 2009, în urma unei decizii comune a guvernului flamand de a lansa achiziția publică de inovație, de inovare. Doream să creăm un centru de cunoștințe cu privire la achizițiile publice precomerciale. De asemenea, am dorit să elaborăm o metodologie cu o abordare în etape a achiziției precomerciale și a achiziției de inovare. S-a votat un buget de 10 milioane pentru acest proiect pilot. Deci, pentru aceste proiecte pilot, număr de 15. Acesta este statutul um, PPI și PCP în Europa în momentul de față. Doar trei țări, după cum vedeți, uh, sunt la curent. Toate celelalte state membre abia acum identifică cadre și uh, Uh, posibile regimuri pentru uh, PCP, pentru uh, achiziționarea, ba, pentru achizițiile publice precomerciale și pentru uh, achizițiile publice de inovație. Cadrele actuale sunt mult prea complicate și acesta este unul din motivele pentru care statele membre sunt, au rezerve în uh, privința lansării proiectelor pilot. După părerea noastră, achizițiile publice de inovație pot acoperi două categorii diferite. Un aspect adesea uitat de către autoritățile contractante în um, acest domeniu este, procurarea, este achiziționarea de, de soluții inovatoare, atât de bunuri și de servicii. Um, este un aspect care nu este discutat foarte mult. O altă categorie este cea a achizițiilor publice precomerciale, achiziționarea de produse, servicii și procese uh, care sunt uh, aliniate strategiei Europa 2020, dorind să rezolve astfel provocările socioeconomice și să îmbunătățească performanța, funcționalitatea și uh, a serviciilor publice. Cred că astăzi achizițiile publice de inovație Uh, sunt imposibile fără o abordare pe etape. Este nevoie de o adaptare a legislației și pe lângă aceasta o schimbare de mentalitate pentru a depăși obstacolele. Achizițiile publice de produse inovatoare sunt posibile doar dacă factorii de luare de decizie au ambiția necesară de a le uh, de a le achiziționa. Această activitate are mai multe cerințe. În primul rând, implicarea experților. Autoritățile contractante nu sunt capabile să gestioneze asemenea proceduri. Deci, acești experți ar putea fi experți în achizițiile publice, dar, de asemenea, persoane care au și abilitățile tehnice Uh, și competențele tehnice necesare pentru a evalua propunerile și uh, ofertele. Apoi, este nevoie de o abordare în etape și aceasta lipsește din propunerea actuală. Conform, după experiența noastră, este nevoie de o asemenea abordare atunci când vorbim despre inovație. Metodologia noastră constă în um, gruparea uh, acestor, uh, acestor aspecte și trebuie să gândim uh, mai departe pentru a putea stimula achizițiile publice de inovare. Prima etapă este inovația, practic, construirea de prototipuri pentru ca autoritatea contractantă să poată să le analizeze, să vadă dacă produsele pe care doresc să le achiziționeze Uh, sunt uh, fezabile. Ultima etapă este apoi uh, oferta comercială. Haideți să ne întoarcem la directivă, la propunerea de directivă. Am auzit câteva calificative. Dezastru a fost un cuvânt vehiculat. Eu voi spune pur și simplu că este nevoie de o simplificare. Domnul Harbour a vorbit despre importanța achizițiilor publice în termen de inovație și că aceste achiziții publice ar trebui să joace un rol important în viitor pentru a stimula inovația în Uniunea Europeană. Cercetarea și inovația sunt un motor pentru dezvoltare și, uh, desigur, pe ele se concentrează și strategia Europa 2020. Există anumite motive de îngrijorare în această propunere. Pentru a încuraja autoritățile să folosească aceste instrumente pe scară largă, există probleme clare și trebuie să se facă o distinție clară între posibilitățile pe care le oferă această propunere. În primul rând, la articolul 17, apoi parteneriatele pentru inovație. Într-o asemenea propunere, dacă ea este înaintată unei, contract, unei autorități contractante reale, atunci această autoritate nu ar, um, nu ar înțelege foarte clar uh, ce posibilitate poate să adopte. Deci este nevoie de claritate în formulare. Nu uitați, um, autoritățile nu sunt specialiști în inovație, deci uh, trebuie să ne ocupăm și de acest domeniu separat. O altă problemă este faptul că noțiunea de cercetare și dezvoltare în acest domeniu este destul de neclară. Ce acoperă această propunere de directivă aici? Definiția din regulament este destul de clară, deci în propunere de ce nu există una la fel de clară? Dacă este cu siguranță nevoie de mai multă claritate și acest lucru ar încuraja folosirea um, achiziției publice pentru produse din domeniul cercetării și dezvoltării. În preambulul propunerii putem găsi o explicație cu privire la parteneriatele pentru inovație, dar nu există nicio altă posibilitate menționată acolo. Referirea la achizițiile publice precomerciale lipsește. Autoritățile um, ar, fi, ar avea rezerve în a accepta și a, apropa, a aproba um, asemenea oferte dacă nu există un temei juridic clar. De exemplu, fiind una din primele țări din Europa care au început uh, aceste proiecte pilot cu privire la PCP și acestea fiind blocate timp de 8 luni de organismele de control, pentru că nu au găsit niciun temei juridic în legislația noastră și nici în uh, legislația europeană. Totuși, acum am uh, deblocat proiectele și am cerut comisiei să clarifice regulile. Deci, pentru a evita asemenea situații în statele membre care doresc să investească în asemenea proceduri, este nevoie de mai multă claritate în directivă. O altă problemă, um, drepturile în domeniul inovației prin parteneriate, um, prin achiziție publică. Aș putea să sugerez trimiterile la documente care au fost deja elaborate de către comisie. Aici putem găsi răspunsuri cu privire la felul în care putem să facem față acestei situații. În propunere de, de asemenea, există un temei juridic pentru achizițiile publice comune, transfrontaliere. Se vehiculează ideea împărțirii contractelor pe loturi pentru a facilita accesul IMM-urilor. Deci dacă cererea este agregată, va crește dimensiunea contractului și acest lucru nu, a, nu ar favoriza participarea IMM-urilor la licitații. Este nevoie de asemenea de clarificarea utilizării procedurii negociate fără publicare pentru uh, achiziționarea de produse din domeniul cercetării și dezvoltării. Cu privire la parteneriatele pentru inovație, noua procedură este destul de vagă. Uh, nu știu dacă um, putem face o comparație cu angajamentele la termen cum putem să gestionăm tranziția între etapa de cercetare și dezvoltare și achiziția finală. În această propunere mai este o problemă. Un contract de lungă durată cu un anumit uh, furnizor pentru recuperarea costurilor din cercetare și dezvoltare ar duce la stimularea unei situații de blocaj și ar favoriza firmele mari. Există o problemă de Uh, dublă finanțare. deci, uh, uh, propunerea este oarecum împotriva logicii de afaceri. Sunt, eu sunt derutat, mă întreb cum alte state membre ar putea să um, participe, având în vedere aceste diferențieri. Această procedură este utilizabilă pentru achizițiile netehnologice, de ordine netehnologic. Toate aceste întrebări um, rămân fără răspuns deocamdată. În încheiere, vă spune că există posibilitatea, în sfera de aplicare a Orizont 2020, de a vota un buget care să fie semnificativ pentru a crea bune practici în Europa și pentru a sensibiliza uh, achiziția de produse inovatoare. Este nevoie de achiziții publice durabile, care să țină cont de drepturile sociale, de inovație, dar nu trebuie ca această directivă să ducă la confuzie, trebuie să fie foarte clară. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Am fost un pic indulgent pentru că mă interesează foarte mult domeniul. Cred că, în principiu, ne spuneți că comisia trebuie să se străduiască un pic mai mult și cred că avem de lucru și trebuie să vă implicăm în discuție. Și acum ultimul expert, Mă bucură să urez bun venit domnului Paulo Magena din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din Portugalia. Știm că Portugalia e unul din liderii pentru achiziții publice pe internet. Sunt multe lucruri interesante și ne bucură că putem asculta timp de 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, mă stimați membri ai comisiei, mulțumesc pentru invitația adresată. E o onoare să pot să vorbesc în încheierea acestei sesiuni și consider că imaginele și sunetele sunt uneori mai expresive decât cuvintele, așadar v-aș atrage atenția asupra următorului video. Every government procures goods and services, and Portugal is no exception. The traditional procurement system in Portugal worked, as in every other country in the European Union,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 which can only be achieved through collaboration between all member states. Portugal is ready for that challenge. Well, thank you. Well, thank you very much. Mulțumesc. Da, mulțumesc că ne-ați înviorat după amiaza. Bun, și acum, dacă îmi permite, spune invitatul, vă voi explica mm, puțin. Bun. Trebuie să, asta, Trebuie să trimiteți asta comisiei la începutul uh, elaborării studiului. Nu, e vorba doar de niște idei creative, dar oricum uh, achizițiile publice sunt, se află pe agenda europeană, uh, unul din, el reprezintă unul din obiectivele agendei 2020 pentru stimularea creșterii și ocupării și cred că avem cu toții de uh, tras beneficii din uh, inițiativa Portugaliei în legătură cu achizițiile pe internet, uh, și cred că putem îmbunătăți astfel uh, procedura achizițiilor publice. De fapt, uh, guvernanța și administrația publică ar putea să uh, aibă multe foloase din utilizarea internetului cu optimizarea resurselor și extinderea sferei serviciilor pe internet, promovarea competitivității. Achizițiile publice, sigur că au și ele foarte mult de câștigat din această strategie. Pentru noi, achizițiile pe internet uh, au fost o alegere normală în contextul unei reforme largi începute în 2007, care și-a propus să îmbunătățească eficiența administrației publice. Acum e clar că înființarea agenției, descentralizarea achizițiilor și dezvoltarea unui model integrat au fost instrumente fundamentale înspre un sistem uh, durabil prin aducerea tuturor părților interesate la masa dialogului, uh, sistemul de achiziții publice obligatorii din Portugalia a reușit să facă schimbările necesare, sigur, și punerea lor în aplicare. Și în acest context, achizițiile pe internet au reprezentat un instrument de facilitare pentru că am trecut de la modelul tradițional de achiziții publice la un instrument strategic care să și dea rezultate. Acum, achizițiile uh, pe internet sunt obligatorii din noiembrie 2009 în Portugalia și din câte știu eu, uh, nimeni n-a avut nicio problemă, nu s-a, n-a încetat activitatea nici în, în instituții publice, nu s-a anulat niciun contract, deci totul funcționează așa cum se cuvine, dar pentru asta a trebuit să ne bazăm pe un cadru juridic solid, uh, asta datorită unui mix aparent exploziv de politicieni, experți TIC, manageri și chiar și avocați, chiar dacă nu vă vine să credeți. Am creat un sistem cu caracteristici specifice care ne-a care n-a fost posibil decât prin decentralizare. A fost un proces constructiv în care s-au angajat, s-a angajat atât sectorul privat cât și cel public. Uh, au fost uh, platforme, există platformele de uh, licitații electronice care, acum, care sunt, țin de domeniul uh, privat. Toată lumea are de câștigat, și administrația publică, și guvernul, și sectorul uh, privat, autoritățile contractante. Piețele se deschid noilor operatori economici, mai ales IMM-urilor. Competitivitatea și concurența au sporit, s-au făcut mari economii și transparența a s-a îmbunătățit uh, simțitor. Dar uh, scopurile noastre sunt încă și mai ambițioase. Până acum uh, ne-am concentrat mai ales pe licitații și identificarea de licitanți pe internet. Dar doar dacă lanțul achizițiilor crește, putem controla și monitoriza pe scară largă, astfel îmbunătățind valoarea strategică a achizițiilor publice. Cu acest model pe internet putem atinge trei dimensiuni cheie, trei obiective cheie. Dimensiunea financiară, socială și politică. Financiar, facem economii și reducem cheltuielile publice. Social, avem servicii mai bune pentru părțile implicate și schimbăm administrația publică și Bun, aici uh, uh, mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei. Și apoi politic. Este un proces riguros și transparent. Îmbunătățim și responsabilizarea și responsabilitatea astfel. Deci, eu personal consider că aceste achiziții pe internet ne vor permite să stabilim o nouă tendință în managementul public, uh, evoluând de la o un instrument de susținere la o, strategie, la o strategie publică ce poate crea o platformă și o bază pentru a gestiona un domeniu atât de important și sensibil al politicilor publice. Stimate președinte și stimați membri ai uh, Comisiei, în încheiere aș împărtăși uh, anumite experiențe uh, portugheze. Utilizarea de instrumente noi și puternice trebuie să fie un proces de sus în jos Trebuie să investim timp și resurse în modele globale pe internet bazate pe simplicitate, încredere, disponibilitate și cunoștințe. Trebuie să îmbunătățim formarea um, în uh, furnizarea de servicii, în beneficiu, până la urmă, al contribuabililor. Uh, nu este vorba că statele membre pot utiliza uh, achizițiile pe internet, ci că trebuie să o facă. Și aici suntem de acord cu Comisia, iar revizuirea directivelor constituie șansa și momentul actual este cel mai potrivit pentru a o face. Mulțumesc! Da, mulțumesc uh, și cred că am avut uh, niște intervenții foarte utile și interesate. Bun, uh, nu prea avem mult timp la dispoziție, dar oricum Eh, membrii pot pune niște întrebări. Doamna Weiler, doamna Rule, cine mai dorește să intervină? Bun, doamna Weiler și doamna Rule. Dacă dorește altcineva să vorbească, va putea să facă. Dar doamna Weiler are cuvântul. Un minut, vă rog. Also, Herr Vorsitzender, das war ja Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte impresionantă ultima contribuție după toate criticile pe care le-am auzit. Uh, Poate că au lucrat prea mulți juriști din Germania și din Franța la propunerea comisiei și prea puțin portughezi. Uh, poate că dacă ar fi fost mai mulți portughezi, uh, viața ne-ar fi mai ușoară. În orice caz, și grupul meu uh, poate împărtăși aceste critici. Această piesă de legislație este mult prea complexă, nu e ce ne-am așteptat. Dar e bine că putem modifica acest lucru. Am o întrebare pentru domnul Christoph Weiss care a menționat un lucru foarte important. Pe lângă criteriile sociale, a vorbit și despre cercetare și dezvoltare. În documentul dumneavoastră uh, pot să văd aici că ați menționat la finanțarea dublă a cercetării și dezvoltării nu este permisă uh, de legislația privind uh, ajutoarele de stat. Deci, uh, să înțeleg că sunteți de părere că din acest motiv nici nu poate fi um, susținută. Vreau să mă asigur ce anume înțelegeți dumneavoastră prin dublă finanțare, pentru că achizițiile publice nu reprezintă o finanțare suplimentară, ci reprezintă o opțiune, nu un privilegiu suplimentar. Poate ați putea să explicați uh, la ce anume v-ați referit, pentru că cercetarea și dezvoltarea sunt uh, importante și pentru noi. Uh, Doamna Rule, mulțumesc și eu vreau să mulțumesc ultimilor doi vorbitori și vreau și eu să fac observație domnului Weiss, um, pentru că vreau să, re, să revin la uh, prezentarea dânsului. Acum însă vreau să vorbesc despre punctele cele mai controversate, partea de guvernanță, articolul 84 și articolul 11, cooperarea public-public. Încep cu chestiunea legată de guvernanță în uh, germană există un concept care s-ar putea traduce oarecum uh, um, uh, ca o uh, scroafă care dă, fa, dă, dă și lapte și face și ouă. Deci încercăm uh, cu o singură chestiune să reglementăm uh, toate domeniile. Dar noi avem instrumente politice pentru zona politică, avem administrație pentru zona administrativă um, și vreau să știu um, cum vedeți uh, divizarea activităților. Și acum la articolul 11. Considerați că Bun, foarte mulți spun și guvernul francez, de exemplu, că n-ar trebui nici măcar să mai menționăm acest domeniu, dar dacă nu îl menționăm în domeniul de aplicare, deci dacă nu excludem în mod explicit uh, cooperarea public-public uh, de natură orizontală și verticală, intră uh, sub uh, cerințele următoare și nu uh, este cuprinsă de domeniul de aplicare a acestei directive. Eu cred că e important o să de mențiune, pentru că um, au fost foarte multe litigi în acest domeniu și lucrurile vor merge așa și pe viitor dacă nu se aduce o clarificare. I'm going to give the experts uh, a maximum of a couple of minutes each. Mulțumesc. Cred că o să o le dau uh, un timp foarte scurt pentru ca să răspundă. Vreau să întreb dacă mai sunt alți eurodeputați care doresc să intervină. Bun. Începem atunci cu vorbitorii în ordine inversă. Am să dau întâi domnului Maghina posibilitatea să răspundă um, și Bun, uh, să ne transmite un mesaj uh, final, în afară de faptul că susține cu înflăcărare uh, achizițiile publice electronice despre care ne-a vorbit. Mulțumesc. Mesajul este foarte clar. Am schimbat modul în care ascultăm muzica, ne-am schimbat modul în care citim. De ce să nu schimbăm modul în care facem achiziții? Ideea noastră este ca achizițiile electronice să devină standardul, să devină norma și apoi să aplicăm principiile tratatului și nu se pot face lucrurile altfel dacă vrem să utilizăm mai bine și să dezvoltăm achizițiile publice. Domnule Vezi, cred că sunteți destinatarul celor mai multe întrebări. Da, în ceea ce privește dubla finanțare, poate că e o expresie greșită, am folosit-o eu greșit. Dar, dacă, de exemplu, o companie participă la o procedură de parteneriat inovator într-o țară pe un anumit uh, domeniu și primește cofinanțare, dacă doriți să-i spuneți așa, e bine, acest uh, fapt nu îi va mai permite să participe într-un alt stat membru la această procedură de parteneriat inovator pe același domeniu pentru care a primit deja finanțare uh, prin procedura din primul stat membru. Deci asta e problema cu dubla finanțare sau cofinanțare. Președintele. Mulțumesc. Domnul... Președinte. Domnul de Roa, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer mai ales la întrebarea doamnei Rule. Într-adevăr, putem să ne punem întrebarea dacă faptul că se, se acordă se încredințează toate formele de control care există la ora actuală, control financiar care este exercitat de Curtea de Conturi sau control de jurisdicție uh, pe care l-au instanțele de judecată, dacă le putem încredința unei singure instituții și dacă asta nu duce la anumite probleme. Cred că așa se va întâmpla dacă aceasta va fi intenția autorilor propuneri, pentru că, de fapt, aceste diverse controle sunt organizate în funcție și concepute în funcție unor obiective diferite. Uh, un control financiar care dorește să ne arate cum se utilizează banii publici, un control uh, de jurisdicție care dorește să asigure protecția uh, întreprinderilor și, în anumite cazuri, de a uh, combate penal anumite încălcări, practici frauduloase și așa mai departe. Deci orice fel de conflict Uh, controlat de un organ public poate pune probleme, dar oare asta e intenția autorilor propunerii? Mărturisesc că la uh, lectura articolului 84 lucrurile nu par să fie foarte clare. Oare trebuie să considerăm că acest organism de control are câtva o competență reziduală ca să acopere deci zonele care în statele membre nu sunt acoperite de alt tip de control? Asta e o altă interpretare posibilă fapt, s-ar putea de asemenea considera că acest organism de control are doar un rol suplimentar sau că asigură o perfectă circulație a informațiilor între tot, toate părțile implicate și atunci rolul său ar aduce într-adevăr o plus valoare. Dar e, există această impresie că se concentrează toate formele de control într-un singur organism și aici riscăm să ne îndreptăm spre anumite confuzii și trebuie să ne întrebăm cât de realistă e această propunere. Mulțumesc! Thank you very much. And then finally... Da, mulțumesc. Și în final, doamna Pot Mögele. Mulțumesc. Pot să mă refer la articolele privind guvernanța cu noile organisme care trebuie să fie uh, introduse, create. Sunt de acord cu doamna Râle. În Camera Inferioară Britanică fa- uh, s-a făcut trimitere la principiul subsidiarității. E vorba de uh, statele membre care sunt uh, cele care să transpună legislația. Trebuie să spun că în manuscritul meu aveam și propunerea de a aduce o completare la articolul 1 și anume vrem să propunem un amendament, așa cum ați formulat și dumneavoastră, doamnă Rule, și anume să menționăm criteriile pe care Parlamentul European le menționează în rezoluția sa ca cerințe pentru cooperarea public-public, pentru ca aceasta să nu intre în domeniul de aplicare al directivei. Mulțumesc! Well, I'd like to thank you all very much. Um... Cu asta mulțumesc uh, tuturor experților invitați pentru contribuțiile lor și pentru documentele pe care le-au avut la dispoziție. Sunt convins că li se vor adresa inclusiv întrebări în scris. Ajungem la finalul timpului alocat uh, discutării subiectului și voi da ocazia domnului Tarabella să aibă un cuvânt final. Uh, însă știu că sunt multe comentarii care pot fi făcute, dar uh, poate câteva minute și reprezentantului comisiei, dacă dorești. Apoi vom putea reveni cu altă ocazie asupra acestui subiect, dar îți dau cuvântul ca să faci o reflexie în legătură cu cele auzite aici. Chairman, I'll try to be brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu subțin, să mă limitez la unul sau două comentarii. Mai mulți vorbitori au spus că ar trebui să uh, ne bazăm propunerea pe acordul internațional privind uh, achizițiile publice. Acordul OMC. Am încercat să facem acest lucru la început, dar dacă citim acest acord, uh, vedem că nu e vorba doar de principii, e vorba și de proceduri, de termene, de criterii de selecție, faze de selecție, criterii de atribuire. Nu e vorba de o pagină magică, e mult mai mult decât atât. Asta e primul lucru. Și în al doilea rând, dacă întrebarea dacă noi avem mai multe chestiuni față de uh, acord. Noi avem aici un set de instrumente și setul de instrumente este tocmai ceea ce v-ați dorit. Criterii sociale, criterii de mediu, uh, achizițiile electronice, toate acestea nu se găsesc în acordul OMC. De asemenea, guvernanța, claritatea, inovarea, dacă vrem să includem toate aceste lucruri, trebuie să le includem în directivă. Ele nu se găsesc în acordul OMC. Acesta e foarte bun, e un standard minim. Uh, și nu vrem să contravenim acestuia în ceea ce privește procedurile, dar dacă vrem să aducem completări, avem nevoie de acest set de instrumente. Deci un pic prea simplu să spunem, hai să pur și simplu să ne uh, aliniem la uh, textul acordului MC. În ceea ce privește pragurile, pentru că ați menționat, uh, acordul OMC are aceste praguri pe care le avem și noi în directivele actuale și acestea vor rămâne în acord, așa cum sunt în momentul de față. Analizele ne-au arătat că trebuie să analizăm mai bine uh, ceea ce avem în propunere. Pe de altă parte, uh, credem că este foarte importantă guvernanța și asumarea acestor reguli în statele membre, responsabilizarea tuturor actorilor. E um, o sarcină care noi credem că n-ar trebui să aducă, să împovăreze foarte mult autoritățile locale. În orice caz, în general, e important să avem mecanisme de conformitate la nivelul statelor membre. Comisia nu va reuși să gestioneze totul prin procedură de încălcare. Și poate un ultim cuvânt legat de obligațiile sociale. E adevărat că poate am putea să analizăm mai în profunzime chestiunea subcontractărilor și a obligațiilor um, principalului uh, contractant, care ar trebui poate să fie transmise și subcontractanților. Dar trebuie să fim precauți și să nu uh, îl supra-solicităm uh, pe primul contractant, dar cred că e important să existe și aceste dispoziții acolo. Mulțumesc, președintele. Da, foarte multe chestiuni s-au uh, uh, referit la conceptele de inovare pe care vom putea poate să le mai discutăm cu dumneavoastră cu altă ocazie. Domnilor și domnilor, vreau de asemenea să mulțumesc uh, domnului Marc Tarabella, care împreună cu raportorii din umbră a organizat această audiere. Marc, dorești să tragi niște concluzii și să reamintești tuturor care este calendarul tău. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, nu rezist plăcerii să reau, uh, să elaborez pe cele, cele spuse domnul Vidle, pentru că domnul Scaf s-a referit la uh, OMC, dar dacă am lucrat ca la OMC am fi toți concediați sau un șomaș tehnic, pentru că OMC-ul, runda de la Doha, nu funcționează, e în pană. Când vedem uh, Eh, efectul eh, asupra eh, terei. N-aș lua niciodată OMC-ul ca exemplu de bună funcționare, dar acestea fiind spuse, să revenim la subiectul de astăzi, care ne va preocupa timp de mult timp de acum încoace, și anume modernizarea achizițiilor publice inițiată de Comisie în luna decembrie anului trecut, deci acest tip de audiere e întotdeauna bun ca să se exprime și critici mai degrabă punctele negative să fie evidențiate, mai degrabă și e normal că încercăm să corectăm greșelile, dar reamintesc totuși că obiectivul principal și declarat al Comisiei și de asemenea al tuturor părților implicate cu care m-am întâlnit, e o eficientizare a procedurilor de achiziții publice, reamintind că e o comandă publică totală, nu doar cea supusă regulilor europene, E vorba de 19% din PIB, după cum am spus la început, și știu că în statele membre, adesea când există reguli care se aplică, reguli de competență europeană, dincolo de un anumit prag, se, traduce, se traduc în dreptul național și pentru achizițiile de mai puțină, de mai mică importanță, se inspiră din directive. Deci, să reînlocuim uh, cel mai jos uh, preț prin conceptul de ofertă economic mai avantajoasă, ținând cont de ciclul de viață, uh, criterii sociale și de mediu, cred că toată lumea e de acord și trebuie salutată această inițiativă și subliniez aspectul pozitiv. Simplificarea procedurilor, toată lumea e de acord, trebuie doar să reușim acest lucru și sunt de acord cu cele spuse pe această temă și nu suntem siguri că vom reuși, însă trebuie să încercăm. Reamintesc că procedura uh, în Parlament e la fel de complexă și democratică. Comisia pentru piața internă e cea însărcinată de raportul pe fond, dar sunt și alte șapte comisii care își vor da avizul cu calendarul pe care îl cunoașteți, uh, raportul depus pe 18 aprilie, între 8 mai și 8 iunie. Colegii uh, au un termen destul de îndelungat pentru a depune amendamente, sper că nu vor fi prea multe măcar 2000, sper, da? Vom vedea oricum, e libertatea parlamentară. Apoi, vom avea multe amendamente care vor fi depuse de multe comisii, uh, concluzia va fi a noastră în luna octombrie, și anume 10 octombrie se va vota în comisia noastră, cred că tot în această sală, și apoi, dar nu-i sigur, în plen, dar spun că nu-i sigur, se va vota în plenară în decembrie. Dar totuși trebuie să ținem la curent și cu ce se întâmplă la Consiliu și salut uh, uh, președinția daneză pentru că are o procedură de lucru clară cu uh, aceste teme, clusteruri de care ne-am inspirat și noi. Am lucrat în același mod și cu aceeași procedură ca să putem face, uh, uh avea o evoluție paralelă cu Consiliu. Că nici acolo lucrurile nu sunt simple, sunt uh, multe detalii de analizat, dar e normal. Consiliul reprezintă guvernele și sunt bune practici care uh, sunt uh, furnizate la nivel național. Anumite practici însă creează probleme, de exemplu, Autoritatea Națională, articolul 84, dar Bine, printre, cele, printre cei 50 de parteneri care v-am întâlnit, părți implicate, a fost uh, citată de multe ori. Și domnul de Roa, pe drept cuvânt, a analizat din punct de vedere juridic implicațiile și caracteristicile acestei propuneri cu multe preocupări pe care le putem avea. Nu este o, o, o știre de ultimă oră acest lucru. Articolul 84, bun, putem să-l eliminăm, dar trebuie să ne asigurăm, cum au făcut și directivele din 2004, că ținem cont și de uh, aspectele pro și de aspectele contra. Bun, corupția, tot ce nu funcționează, tot ce îngreunează și viciază procedurile. Dar noi trebuie să luptăm împotriva acestor efecte negative și să ne asigurăm că toate achizițiile publice se supun unei autorități în fiecare stat membru, o autoritate de control. Fie, cum a spus domnul Dura, control financiar, control uh, al unei instanțe de judecată. Asta se face deja cu majoritatea achizițiilor publice. Deci autoritatea națională să fie înlocuită cu faptul că fiecare achiziție publică, pot să și scriu acum un alineat, să spun că uh, găsim o soluție care să nu fie văzută ca un monstru din Loch Ness înfricoșător, ci o soluție care deja există în statele membre. Da, sunt de acord cu această soluție. Și aș vrea să spun, fără a intra în detalii, că aveți documentul meu de lucru, eu vreau, țineam foarte mult la criteriile sociale, sigur, doamna Nilsson spunea că dacă am putea să respectăm fie și numai dreptul muncitorilor, lucrătorilor, ar fi foarte bine. Trebuie făcut eh, mai multe, sigur, dar măcar știm astăzi că eh, din cauza acestui fenomen al subcontractării în cascadă, drepturile fundamentale nu mai sunt respectate și se pierd și bani. Pentru că la fiecare etapă a cascadelor intră bani în buzunarele acelor întreprinderi care nu lucrează, care nu au nicio responsabilitate și care uh, uh, nu fac decât să dăuneze contribuabilor până la urmă. Și întreprinderile și e uh, negativ, dar trebuie să spunem asta uh, se întâmplă chiar aproape de noi, uh, sunt uh, persoane care lucrează în mod ilegal cu contracte publice, de achiziții publice și trebuie să... I am for Trebuie să lucrăm, să luptăm împotriva acestui fenomen și în încheiere spun că, fără a intra în detaliu astăzi, în, or, în tot cazul, atitudinea mea este să mă consult, să lucrez cu raportoare din umbră. Deja, toată săptămâna trecută, am avut întâlniri foarte interesante la Strasbourg. Vom continua și nu uit și nici pe raportorii pentru aviz din partea a șapte comisii care și-au dat deja aviz, avizul, le-a fost solicitat. Vom avea întrevederi, ne vom ține la curent și de, cu uh, bune practici și cu idei bune din partea comisiei, de trebuie să găsim un echilibru între simplificare, sigur, interesul întreprinderilor și mai ales a IMM-urilor, care trebuie să aibă o mai bună participare la achizițiile publice, dar și, mai presus de toate, Eh, puterea, mă rog, organismele centrale de achiziție, că ei au banii contribuabilor, ei utilizează banii publici. Și trebuie ca ei să perceapă această reformă ca fiind un element pozitiv, că dacă nu, nu ne vom atinge obiectivul comun. Mulțumesc și mă scuzați că m-am poate puțin. În orice caz, vă suntem recunoscători pentru entuziasm și efortul pe care îl depuneți la acest dosar. În orice caz, trebuie să vă reamintesc că trebuie să vă trimiteți proiectul de raport pentru traducere pe 18 aprilie. Deci vă urăm uh, o vacanță de pași foarte plăcută lucrând la acest document. Următoarea întâlnire pe 8 mai uh, ne va da ocazia să dezbatem proiectul dumneavoastră de raport. Acestea sunt datele cheie și pentru cei care ne urmăresc pe internet, uh, poate că vor să ne urmărească la aceste date. Vreau să Vă rog să ne arătăm aprecierea pentru vorbitorii noștri aplaudându-i. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Și astfel se încheie ședința publică a acestei comisii. Uh, avem o reuniune a coordonatorilor peste scurt timp, deci îi rog pe toți cei din sală să plece cât mai repede posibil, pentru că mai avem o muncă importantă de făcut uh, cu ușile închise. Planificăm activitatea comisiei noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit.